Ok, if members could take their and uh, welcome back to Vă rog să luați loc. Bună dimineața și bine ați venit la prima noastră ședință după pauza de vară. Haideți să îndeplinim formalitățile necesare și anume adoptarea ordinii de zi. Intenționez să prezint anunțurile președinției după ce terminăm cu prima etapă, nu chiar imediat. să înțeleg că sunteți de acord cu ordinea de zi. Vă mulțumesc. Aprobăm și procesul verbal al ședinței din iulie 2013. Ne considerăm adoptate. V-au fost trimise ca de obicei. Vă mulțumesc. Acum putem trece mai departe la discuția cu președintele Eurogrupului. Acesta este parte a seriei noastre de dialoguri economice și schimburi de opinii. Vă aș aduce aminte, în acest caz ne concentrăm pe recomandările pe țară în cadrul semestrului european. Exercițiul este menit a discuta provocările fiscale și macrostructurale și recomandările de rigoare pentru zona euro și statele membre în cadrul ciclului semestrul 2013 adoptat de Consiliu în luna iulie. Va fi aici uh, domnul ministru care ne va informa în acest sens. Este a treia vizită a domniei sale la Econ. Am mai participat aici la două dialoguri economice. Am avut o vizită pe marginea situației din Cipru. Domnule ministru, bun venit, deja iată sunteți un prieten vechi al nostru și am să vă dau acum cuvântul pentru a deschide această dezbatere pe marginea recomandărilor pe țară. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, onorați membri, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să am acest schimb de vederi cu dumneavoastră, de data aceasta pe marginea semestrului european și apoi în aplicarea acesteia, mai precis recomandările pentru țările din zona euro. Prima dată când am fost aici la dumneavoastră, v-am spus că aș dori să ne îndepărtăm de la gestionarea de criză și să trecem la o abordare mai structurală care să aibă în vedere reformele necesare consolidării economiilor noastre și funcționării zonei euro. Sigur, încă mai avem foarte, foarte multe de făcut, însă mă bucur că, iată, se fac progrese și criza începe să rămână în urmă și discuția se schimbă trecând în direcția unor reforme structurale. Recomandările au fost prezentate de grupul Euro înaintea verii, au fost susținute unanim de statele membre Însă există o serie de capitole unde situația încă este critică. Și am să vă prezint câteva dintre aceste recomandări. În primul rând, s-a recomandat întărirea cadrului de monitorizare în țările din zona euro și să coordoneze, să monitorizeze reformele, asigurându-se astfel coerența politicilor economice. În al doilea rând, monitorizarea și coordonarea politicilor fiscale la nivelul zonei euro pentru a se introduce politici diferențiate. În al treilea rând, evaluarea diferențelor între ratele de împrumut, mai ales pentru IMM-uri, și consecințele în materie de fragmentare a pieței. A patra recomandare se referea la repararea balanței contabile promovarea acestor măsuri reparatorii între bănci pentru a preveni fragmentarea și pentru a restaura fluxurile de credit spre economia normală. A treia recomandare se referă la planurile majore de reformă economică. Prioritatea acordată coordonării ex ante a reformelor economice principale și a șasea recomandare, răspunsul la consecințele finale ale crizei, mai ales șomajul în rândul tineretului. Aceste recomandări se aliniază priorităților grupului euro. Pietrele de temelie sunt acolo deja și avem șanse să le punem în aplicare așa cum trebuie. Pachetul de șase măsuri legislative asigură o coordonare și monitorizare sporită pentru toate statele membre ale zonei euro. Deosebit de importantă pentru zona euro este procedura referitoare la dezechilibrele macroeconomice. Grupul nostru a examinat mecanismul de alertă al Comisiei și situația de la nivelul statelor membre unde s-au identificat aceste dezechilibre. Vom monitoriza măsurile menite a rectifica aceste dezechilibre în, aceste ță- în țările cele mai deficitare din acest punct de vedere. Acest proces a evidențiat că încă sunt în plină desfășurare măsurile necesare restaurării economiilor noastre. Pachetul de două măsuri legislative a intrat în vigoare după redactarea acestor recomandări se va asigura coordonarea sporită la nivelul economiilor din zona euro în materie de planificare a bugetelor, de exemplu. Se pregătesc acum proiecte de buget în statele membre pe baza unor estimări independente și acestea vor fi examinate de comisie în funcție de recomandările făcute pentru fiecare țară și, de asemenea, în funcție de termeni din Pactul de Stabilitate și Dezvoltare și, de asemenea, în funcție de țintele pentru deficitul bugetar. Dacă se identifică situații în care nu se respectă termenul impactul de stabilitate, statele membre pot fi rugate să revizuiască planul de buget. Avizul opiniei pe marginea acestor bugete Poziția Comisiei în acest sens va fi evaluată de grupul euro. Intenționez să discut acest lucru cu ministrii la întâlnirea noastră din noiembrie. Apoi, opiniile Eurogrupului vor putea fi avute în vedere înainte de finalizarea bugetelor naționale până la finalul anului. Facilitarea împrumuturilor către IMM-uri pentru a le da posibilitatea de a face investiții în producție și a rămâne competitiv este o prioritate în aproape toate statele noastre. Sigur, nu e un secret că IMM-urile de succes joacă un rol esențial în revenirea economică și în lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor. Banca Europeană de Investiții are un, joc, un rol important de jucat. Capitalul băncii a fost sporit în această primăvară ar trebui să aibă posibilitatea acum să sprijine mai mult IMM-urile la nivelul Uniunii Europene. În mai s-a creat un grup la nivel înalt, un grup de experți care se ocupe de IMM-uri și infrastructură, finanțarea acestora și așteptăm să primim recomandările acestea. Probabil va fi pe ordinea de zi a întâlnirii COFIN de la Vilnius. Alte măsuri au fost luate de Banca Europeană de Investiții în colaborare cu Comisia și cu Banca Centrală Europeană. S-a discutat modul în care s-ar îmbunătăți finanțarea. Aceste discuții sunt extrem, extrem de dezirabile și salutare și discuțiile vor continua la ECOFIN în decembrie. Aceste inițiative vor uh, rezolva oarecum problema finanțării acestor IMM-urilor, asigurând stabilitatea pe termen lung și a sectorului financiar. Dorim să punem capăt fragmentării de pe piețele financiare și să permitem încă o dată fluxurilor de finanțare să circule așa cum trebuie. Deci am făcut progrese, ne asemenea, toate dosarele vizând Uniunea Bancară. Finalizarea unui singur set de reguli este o prioritate absolută. Acordul pe marginea celor de patru a fost un pas salutar în acest sens. Trebuie să ne asigurăm că băncile au fonduri suficiente pentru a face față eventualelor pierderi. Pornind de aici, sper că și Comisia noastră va putea coopera cu președinția ECOFIN pentru a asigura un progres rapid în direcția finalizării directivei privind uh, revenirea băncilor și, de asemenea, prin directiva referitor la garanțiile de depunere. Aceste inițiative sunt menite să protejeze pe contribuabili de costurile unor pachete de salvare a băncilor. Acest lucru este esențial. Este important ca mecanismul de supervizare să fie adoptat și pus în aplicare anul viitor. BCE-ul va prelua monitorizarea băncilor mari din zona euro și va asigura punerea în aplicare a setului unic de reguli. Acest lucru va întări încrederea și va îmbunătăți eficiența atunci când ne ocupăm de situații transfrontaliere. Este o prezență esențială în acest tablou al revenirii economice europene. Banca Centrală Europeană, împreună cu Autoritatea Bancară Europeană va analiza situația băncilor dacă vor identifica dezechilibre se va respecta principiul că cei care beneficiază de pe urma riscurilor asumate de bancă suportă și costurile. Elementele finale ale acestui instrument așteaptă finalizarea mecanismului, însă grupul euro este sigur că acest instrument va putea fi pus în aplicare înainte de intrarea în vigoare a mecanismului de unic de rezolvare. Acesta este un pas important care vine să completeze mecanismul unic de supervizare. Salut faptul că avem o propunere concretă, un regulament care propune constituirea unei comisii unice și a unui fond unic în acest sens. Discuțiile, sigur, vor fi dificile, asta nu e un secret pentru nimeni, deci nu trebuie să scăpăm din vedere obiectivul nostru. Avem nevoie de un mecanism care să ne permită să rezolvăm chestiunea acestor instituții care eșuează, care se prăbușesc, pentru a reduce costurile, pentru a accelera procedurile și pentru a-i proteja pe contribuabili. Onorați membri, uh, stimată doamnă președintă, aș dori să mă refer puțin la programul pentru Grecia, A fost extrem de discutat în mass media pe parcursul acestei veri. În opinia mea, situația este după cum urmează. Ultima analiză a avut loc în iulie. Concluzia a fost că programul în linii mari e pe calea cea bună, situația economică a țării se îmbunătățește. Economia Greciei uh, se va întoarce la creștere economică la începutul anului viitor. Autoritățile din Grecia fac progrese considerabile într-o situație extrem, extrem de dificilă pentru a restaura echilibru financiar, pentru a îmbunătăți competitivitatea economică. Însă e nevoie de progrese suplimentare mai ales în materie de reforma sectorului public și a administrației fiscale. A doua analiză va avea loc în această lună, după încheierea ei. O să știm care este situația punerii în aplicare a programului, inclusiv în materie de finanțare a programului actual. Cu aceste date vom lucra în lunile următoare și vom încerca să finalizăm această procedură, această parte a procesului în noiembrie. Ceea ce privește nevoia de un al treilea program pentru Grecia, este clar că, în ciuda progreselor recente, problemele acestei țări nu vor fi rezolvate complet până în 2014. Este rezonabil să presupunem că va fi nevoie de sprijin suplimentar dincolo de data de încheiere a acestui program. Și în acest context, grupul euro a indicat foarte, indicat foarte clar că se angajează să ofere sprijin Greciei pe parcursul acestui program și după aceea, până când țara își recâștigă accesul la piețe. Asta sigur cu condiția că Grecia să respecte condițiile impuse. Acest lucru va putea fi determinat doar în cursul anului 2014. În final, foarte multe speculații în mass media privind nevoia de reducere a datoriei. Avem în vedere măsuri adiționale, dacă e cazul, cum ar fi reducerea ratelor la dobânzi pe împrumuturile grecești și cofinanțarea fondurilor structurale europene, dacă Grecia respectă anumite condiții precise. Aceste condiții precise erau un surplus primar anual și pune în aplicare integrală a condițiilor din program. Nu o să putem stabili dacă aceste condiții au fost respectate decât până în aprilie anul viitor. Acest calendar a fost stabilit în decembrie trecut. Cel mai devreme în aprilie vom evalua progresele în materie de punere în aplicare a programului și prin urmare, orice speculație în această etapă este inutilă și contraproductivă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și dacă aveți întrebări, am să încerc să vă răspund. Thank you very much and... Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc um, pentru această prezentare um, generală extinsă a numeroaselor chestiuni, vreau să vă spun că vom vota mecanismul de supraveghere unic săptămâna viitoare la Strasbourg. Acesta uh, este programul nostru. Așteptăm uh, textul final al acordului cu uh, BC, cu BCE-ul în ceea ce privește schimbul de informații, dar am înregistrat progres și pe această direcție. Am înregistrat progres și în ceea ce privește dialogul tripartit privind directiva privind redresarea bancară și rezoluția bancară. Ultimul dialog tripartit a, luat, a avut loc de curând. Acum, în ceea ce privește mecanismul de supraveghere unic, ca, va avea loc revizuirea calității activelor în curând și am înțeles că se face presiune împotriva implicării um, sectorului partid sau, um, mă scuzați, sectorului um, privat sau cel puțin uh, pe deplin în unele uh, Um, în unele sectoare. Mă întreb dacă nu cumva aveți mai multe cunoștințe dumneavoastră dacă s-a, dacă s-a discutat acest lucru la um, Eurogrup. Părerea mea și a membrilor Parlamentului European ar fi că um, la nivel internațional se așteaptă ca acest proces uh, să reprezinte o implicare pe deplină a sectorului privat pentru a putea să începem de la zero, pentru a ști care este situația și înregistra progres. Până la urmă, asta s-a făcut și în alte țări și uh, calea aleasă a fost cea bună. Avem nevoie de asta. Nu înseamnă că criticăm BCE-ul aici. Este vorba despre așteptările pieței internaționale piețelor internaționale. Ați putea să ne spuneți poate mai multe cuvinte despre acest lucru înainte să trecem la schimbul de păreri? Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte important să începem cu dreptul în ceea ce privește Uniunea Bancară. Vom începe probabil uh, toamna viitoare când BCE-ul va începe procesul de supraveghere a celor mai mari bănci. Avem nevoie de o evaluare a bilanțului uh, care conține un test de rezistență și o evaluare a calității activelor făcute de uh, mecanismul de supraveghere și de autoritatea de supraveghere europeană, iar acest proces trebuie să fie foarte meticulos și Uh, și revizuirea calității trebuie să fie de calitate. Este foarte important uh, și la nivel uh, practic. Trebuie să ne dăm seama că într-un an avem foarte mult de lucru, iar sectorul privat trebuie să fie implicat. Cel put- și, și numai la nivel practic, dacă ne gândim, ne dăm seama cât de important este să, să fie implicat sectorul privat. Nu am discutat acest lucru la Eurogrup. Nu cred că uh, modul în care se va organiza evaluarea bilanțului trebuie să facă obiectul discuțiilor politice sau presiunii politice, trebuie să se facă în mod independent, în mod meticulos și să nu se uh, pună sub semnul întrebării calitatea activității care va avea loc. Trebuie să începem cu dreptul uh, această uniune bancară. Mulțumesc foarte mult! Uh, mă bucur foarte mult să aud acest lucru și cred că nu sunt singura. Trecem acum la întrebări și răspunsuri. Avem uh, unii membri noi care voi, vor participa la această discuție și vreau să vă reamintesc că uh, avem alocate 5 minute pentru întrebări întrebare și răspuns sau întrebări și răspuns. Deci dacă consumați cele 5 minute cu un discurs, atunci nu mai primiți răspuns la întrebare. Dacă aveți întrebări scurte, atunci veți putea să primiți și o întrebare suplimentară, dar uh, Eh, să nu vă așteptați că dacă aveți ultima întrebare în eh, ultimele 30 de secunde, veți mai primi totuși un răspuns dumneavoastră, deci sunteți răspunzători de modul cum vă gestionați timpul. Bun, eh, să vedem cum ne descurcăm. Până acum ne-am descurcat foarte bine. Prima întrebare din partea PPE-ului este, aparține doamnei Corin Bertman Col. Mulțumesc foarte mult ca raportor al pachetului celor șase măsuri. Vreau să vă mulțumesc pentru modul în care v-ați asumat responsabilitatea în ceea ce privește aplicarea recomandărilor pe țară, dar dat fiindcă reformele sunt foarte importante pentru redresarea economică și locurile de muncă, iar noi acum um, începem o etapă foarte interesantă în această toamnă, când Comisia va evalua bugetele statelor membre, inclusiv uh, bugetul uh, olandez. Uh, mă bucur foarte mult că ne spuneți că grupul dumneavoastră va aplica recomandările uh, primite în ceea ce privește bugetele, fiindcă e nevoie de uh, recomandări în ceea ce privește reformele. Dar am o întrebare privind Uniunea Bancară. În, în prima etapă, anul acesta, înainte de supravegherea BCE-ului. Ați vorbit deja despre revizuirea calității activelor. Aceasta nu trebuie să fie politică, dar vreau să vă întreb cum vă veți asigura că acest proces va fi independent, fiindcă aceasta este obligația dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie să vă asigurați că acest proces este independent. Și ce se întâmplă în momentul în care o bancă nu își îndeplinește standardele, în momentul în care calitatea nu este ridicată. Există un plan pentru recapitalizarea băncilor, dar când va avea loc um, acest lucru? Ați spus întotdeauna că investitorii trebuie să plătească, dar cum se va întâmpla acest lucru și când se va întâmpla Uh, când se va folosi mecanismul de stabilitate european, de stabilitate europeană pentru acest lucru. Eu sunt de acord um, cu acest mecanism, dar când se va întâmpla acest lucru? Și încă un lucru, în ceea ce privește mecanismul unic de supraveghere. Mă bucur foarte mult că dumneavoastră sprijiniți propunerea comisiei, fiindcă uh, așa, cel puțin așa am interpretat eu comentariile dumneavoastră. Dar din uh, mass media aflăm că un uh, important ministru de finanțe se opune um, caracterului unic al mecanismului de supraveghere. Caracterul unic este crucial, așa cum a spus și președintele Draghi, este crucial în contextul Uniunii Bancare. Ce părere aveți dumneavoastră, ce veți face și credeți că putem face să, să fie acceptată Uh, propunerea comisiei la Eurogrup și la ministrii Ecofin. Vă mulțumesc. Frage. Um... Ehm. Mulțumesc foarte mult. O să vă răspund în, în engleză. Nu trebuie să vă puneți uh, căștile. Mm. Ați spus pe bună dreptate că Eurogrupul uh, se va ocupa îndelung în următoarele luni, mai ales în noiembrie, de, de recomandările pe țară, proiectul de buget și um, recomandările comisiei și ne vom publica concluziile în luna noiembrie. În ceea ce privește Uniunea Bancară, vreau să vă spun că um, majoritatea um, aspectelor legate de Uniunea Bancară sunt negociate la ECOFIN între președinții ECOFIN și Parlament uh, și Comisie. Deci principalele uh, elemente uh, Um, ale Eurogrupului, bine, interesele Eurogrupului sunt uh, foarte mari. Deci Ecofin și Eurogrupul vor uh, coopera strâns. Vom cere președintelui uh, BCE să ne informeze despre modul în care dorește să or să organizeze procesul evaluării bilanțului. Este nevoie de claritate pentru toate părțile implicate, nu doar pentru miniștri, ci și pentru opinia publică. E vorba de încredere aici. Trebuie să existe încredere în calitatea acestui proces și trebuie să existe încrederea că se va desfășura în mod independent și cum trebuie. Nu știu când ne va spune președintele BCE Uh, cum se, va organiza, cum se vor organiza lucrurile, dar cred că sper că se va întâmpla în curând. Concluzia s-ar putea să fie că unele bănci au nevoie de recapitalizare suplimentară. În primul rând, banca va căuta capital pe piețele de capital sau prin restructurarea companiei. Deci este, în primul rând, răspunderea revine băncii înainte de folosirea banilor publici. Înainte de folosirea mecanismelor de protecție financiară publice, trebuie să se uh, aplice regulile de mm, asistență financiară. Este vorba de o, o sumă minimă de mm, salvare. Apoi s-ar putea să fie mm, fonduri de rezoluție bancară naționale care există în unele țări. Ar putea să existe elemente de protecție financiară națională, dar asta vine în faza de tranziție. recapitalizarea directă în această fază, în, în faza de, de revizuire a calității activelor, va fi mai dificilă. Una dintre uh, condițiile folosirii recapitalizării directe de la uh, mecanismul de stabilitate europeană este ca uh, activitatea de supraveghere ABC să fie început deja, și, iar aceasta nu va începe până în octombrie anul viitor. Deci avem și o problemă de calendar, de etapizare. Apoi, dacă și când și dacă se va aplica capitalizarea directă, trebuie să se aplice și o serie de condiții, printre care faptul că ordinea pachetului de salvare este uh, care uh, este stabilită în cadrul uh, um, directivei de redresare și rezoluție trebuie să fie determinată. E vorba de mai multe condiții care trebuie să fie aplicate înainte înainte să se să aibă loc recapitalizarea directă. Mulțumesc. Um, cred că am deschis foarte bine discuția pentru unele întrebări suplimentare. Eliza Ferreira din partea uh, socialist uh, democraților. Um, o să vorbesc portugheză. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Cum spuneam, mulțumesc foarte mult pentru prezența alături de noi. Am o întrebare cu privire la următoarea etapă a semestrului european uh, cu noile cerințe pentru țări care aduc cu sine mai multe, mai multe răspunde pentru cei care fac recomandările. Iar recomandările care au fost făcute nu uh, și-au atins obiectivele prevăzute. estimările de creștere și de ocupare, precum și de datorie, nu au fost uh, îndeplinite. Iar uh, acest lucru are un efect demoralizator asupra țărilor și popoarelor care uh, au, au um, urmat uh, litera legii acestor recomandări cu multe riscuri. Investitorii se retrag, economiile care aveau așteptări de creștere, iată, uh, s-au uh, confruntat uh, cu o recesiune instalată. Vreau să vă întreb dacă vom avea sau nu vom avea prin intermediul noilor competențe uh, atribuite, vom avea o evaluare clară a calității recomandărilor care sunt date, sunt impuse țelor în funcție de rezultatele obținute în practică și nu în teorie vom avea sau nu o analiză amănunțită în ceea ce privește um, cererea internă uh, la Uniunea Europeană, fiindcă ne ocupăm numai de oferte, dar dacă toate țările Uniunii Europene și mai ales din zona euro uh, au politici de recesiune, mai, inclusiv țările care au excedent bugetar, de unde să vină cererea pentru care se pregătește această ofertă, fiindcă uh, nu vom reuși ca în două luni, în trei luni sau în șase luni să, să redirecționăm o structură de producție de la, de, către, de la piața internă către piața internațională. Pe scurt, vom, uh, haideți, uh, vom, vom avea mai mai, mult, mai puține emoții și sentimente și mai multă calitate în aceste recomandări. Și încă o întrebare pe scurt, în ceea ce privește datoria statelor membre. Problema nu a fost rezolvată. Nu e vorba doar de Grecia. Datoria uh, a, a crescut din cauza recesiunii interne se, există vreun plan de modificare a acțiunilor și se va, va lua în vedere o dimensiune socială pentru a garanta drepturi fundamentale care să meargă mână în mână cu măsurile de austeritate ce au fost uh, aplicate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ferreira. Vă mulțumesc pentru întrebări. În primul rând, calitatea recomandărilor. Recomandările au fost discutate în uh, cadrul Eurogrupului înainte de vacanța de vară. Nu cred că putem spune că recomandările anterioare nu au fost de calitate, fiindcă încă nu am depășit uh, criza economică. Sigur, uh, ne îndreptăm către ieșirea din criză, dar trebuie să spunem pe șlau că uh, criza economică în Europa a fost mai aprofundată și mai grea decât ne-am așteptat. Dar acum ieșim încet încet din recesiune, se iese încet încet din recesiune în multe țări. Deci nu cred că se poate spune că recomandările au fost greșite. Multe dintre reformele necesare în diverse țări, în funcție de țară, bineînțeles, au avut toate cu, ca scop, bineînțeles, modernizarea economiilor și uh, sporirea competitivității. Toate aceste reforme însă mai au, um, mai au cale lungă de bătut. Unii ar putea spune că s-a făcut prea puțin progres, nu din cauza calității recomandărilor, ci din cauza calității aplicării recomandărilor și progresul care s-a înregistrat acolo. În ceea ce privește bugetele, s-a făcut și acolo foarte mult progres, tehnic vorbind. Deficitul bugetar a fost redus în foarte multe țări, așa cum ați spus și dumneavoastră pe bună dreptate, s-a plătit un preț social foarte mare pentru asta. În același timp, am văzut cu toții că în ultimele șase luni Comisia Europeană a dat țărilor din ce în ce mai mult timp în anumite împrejurări din cauza crizei economice, le-a acordat mai mult timp pentru a-și atinge obiectivele bugetare. Deci s-a manifestat o schimbare în recomandări în ceea ce privește obiectivele <clears throat> privind uh, deficitul bugetar. Mi-ați adresat o întrebare și în ceea ce privește datoria. Datoria crește foarte mult uh, într-o perioadă de criză, nu-i așa? Și apoi durează mult să se reducă nivelul datoriei. Același lucru este valabil în foarte multe țări. Nivelul datoriei uh, este foarte ridicat. Ne așteptăm uh, ca în țările uh, din cadrul programului datoria va crește și trebuie să așteptăm ieșirea din criză pentru a reduce nivelul uh, datoriei de stat. Dar nu cred că problema o reprezintă calitatea recomandărilor, ci mai degrabă calitatea aplicării. Mulțumesc. Următoarea întrebare, Silvi Gular din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna președinte, mă scuzați. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezență. Bine ați venit alături de noi. Mă bucură foarte mult ce ați spus și în aceeași direcție ceea, cele spuse de Corin uh, nu înseamnă că pentru că am participat la, la, um, la redactarea legislației, nu înseamnă că se vor, și, se vor pune în aplicare. S-a mai întâmplat acest lucru, iar Eurogrupul are un rol hotărător, fiindcă în unele țări, uh, printre care și Franța, din păcate, uh, avem tendința să spunem că ne dictează comisia ce să facem. Comisia are prea multe competențe, chiar dacă aceste competențe au fost conferite comisiei de către uh, Parlament și uh, Consiliu. Care, și Comisia își exercită rolul, așa cum ați spus și dumneavoastră, iar Comisia uh, își exercită rolul cu foarte multe discernământ, mai mult decât până acum. Iar, acu- iar dumneavoastră aveți un rol tehnic, neapărat politic, pentru uh, de a explica populației că aceste competențe există și trebuie puse în aplicare. Apoi toate prioritățile pe care le-ați stabilit sunt extrem de folositoare și pertinente. Însă uh, mă tem uh, acum, mă îngrijorează situația uh, ocupării forței de muncă în rândul, în rândul tinerilor, fiindcă dacă uh, dacă pierdem tinerii din câmpul muncii, atunci tot ce facem noi va fi considerat inutil la noi, la următoarele alegeri. Apoi, ce aveți de gând să faceți pentru a combate fragmentarea pieței în ceea ce privește rata dobânzii? Fiindcă există diferențe, așa cum ați spus și dumneavoastră, dar acestea se manifestă în uh, fragmentarea concurenței pe piața internă. Ați vorbit de un grup la nivel înalt. Într-adevăr, e nevoie de uh, să se facă ceva, dar vreau să vă întreb cum s-au lucrurile la nivel operațional. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Aveți într-adevăr dreptate. Eurogrupul are un rol foarte important în cadrul semestrului european și în modul în care recomandările specifice fiecărui stat în parte sunt formulate și apoi uh, puse în aplicare într-un mod serios de toate statele membre afectate. Exact acesta este rolul pe care ni-l dorim să-l avem și în dezbaterea care a apărut între Comisia Europeană și Franța, aș dori să spun că um, responsabilitatea Comisiei Europene este de a analiza care sunt problemele structurale într-o economie care împiedică revenirea la creștere economică. Și dacă uh, Comisia Europeană emite o recomandare legată de lipsa eficienței pe piața muncii și așa mai departe, modalitatea în care problema respectivă este rezolvată de statul respectiv depinde de statul respectiv. Cred că aceasta este metoda de a merge înainte. Dacă um, Comisia Europeană spune unei uh, țări, aveți o problemă cu sistemul de pensii, problemă care trebuie rezolvată atunci statul respectiv, desigur, uh, respectând legitimitatea democ- uh, democratică, va avea o discuție despre cum trebuie rezolvată această problemă, după care Comisia Europeană și Eurogrupul vor analiza dacă măsurile impuse sunt suficiente pentru a rezolva problema structurală. Cred că aceasta este abordarea uh, adecvată și cred că modalitatea prin care se rezolvă aceste probleme structurale ține în mod primar de fiecare stat în parte și apoi uh, măsurile luate vor fi analizate mai târziu. Din punctul de vedere al șomajului între tineri, ca politician am învățat că dacă îți dorești ca un subiect să, fi, să fie ținut minte de o audiență, atunci trebuie menționat uh, printre ultimele. Uh, tocmai pentru a-i sublinia importanța. Recomandările legate de modificările uh, structurale necesare în economiile noastre toate duc și au același obiectiv, uh, creștere economică și oferirea cât mai rapid a uh, tinerilor de șanse reale de a-și găsi locuri de muncă. Există și o modalitate directă de a aborda această problemă, există fonduri disponibile Există programe specifice, știm că a fost creată această, acest, această schemă de garantare pentru tineret, deci avem modalități directe de a ne ocupa de această problemă. Pe de altă parte, avem și o abordare macroeconomică pentru că avem nevoie de creștere economică. În fine, vis-a-vis -vis de fragmentarea piețelor. Și aici situația este asemănătoare. Există o abordare pe termen lung, o abordare pe Uh, termen mediu reprezentată de Uniunea Bancară. Nu există o funcționare adecvată între diferitele bănci. Deci fragmentarea este o realitate. Însă cum putem depăși această fragmentare? Doar câștigând, recâștigând încrederea între bănci. Tocmai de aceea ne grăbim atât de mult pentru a pune în aplicare elementele Uniunii Bancare. O abordare pe termen scurt este pur și simplu să avem mai multe programe naționale, programe europene care să asigure finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și știu că există mai multe inițiative pe plan european și pe plan național. Banca Europeană de Investiții, de exemplu, are un rol important din acest punct de vedere. Și, în plus, um, există această colaborare între BEI, BCE și Comisia Europeană. Da, cred că nu ne mai descurcăm atât de bine cu această perioadă de 5 minute și acum are cuvântul domnul Dalan din partea ECR. Bună ziua, domnule Deselbun. Doresc să vă urez succes în uh, depășirea provocărilor dificile. Și acum aș dori să mă refer la două recomandări specifice pentru state. În primul rând, Grecia, pe termen scurt este nevoie de un uh, nou împrumut și aș dori să știu de ce fel de împrumut este vorba. Este vorba de un uh, împrumut prin care se vor plăti datorii mai vechi sau un împrumut care va ajuta într-adevăr la reducerea marii datorii suverane pe care o are Grecia în continuare. A doua întrebare. Aș dori să știu cât de des vom auzi uh, toate aceste noutăți deja vechi între ghilimele. Există un uh, raport care a fost făcut public de curând, conform căruia ar fi mai bine să ștergem o mare parte a datoriei Greciei, Greciei, în același timp Grecia să iasă din zona euro, astfel încât să-și poată devaloriza propria monedă națională. Și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de acest scenariu. Și apoi o altă întrebare, doamnă președinte. Au existat câteva uh, documente anexate dosarului pentru această ședință. Există un studiu al Institutului uh, Bruegel și aș dori să știu ce înseamnă acest studiu uh, în mod concret pentru țările de jos, de exemplu. Dacă produsul intern, uh, produsul, produsul intern brut crește, în același timp creșterea industrială scade. Deci este o întrebare concretă adresată președintelui Eurogrupului când vă veți, uh, când veți discuta cu ministrul uh, de resort din uh, Olanda, astfel încât să se renunțe puțin la măsurile de austeritate care duc la acest efect negativ. Vă mulțumesc. Dumneavoastră v-ați referit în principal la Grecia, la acest nou împrumut. Eu nu am amintit niciun nou împrumut în discursul meu, am spus pur și simplu că în cadrul programului, probabil, Grecia se va confrunta în continuare cu probleme și nu va obține un acces de plin la finanțare pe uh, piețe. Deci ar fi nevoie de un sprijin suplimentar. Și am spus întotdeauna foarte clar, cel puțin eu, din momentul în care am preluat președinția Eurogrupului, că acest program uh, în cadrul acestui program va, vom avea nevoie de, de asemenea măsuri uh, suplimentare. Deci, din acest punct de vedere, nu există niciun fel de nouă veste. Deci, a doua întrebare, de câte ori vom tot uh, auzi aceste vești care nu sunt de fapt vești noi, aveți dreptate. Dintotdeauna am spus că suntem pregătiți să sprijinim Grecia până în momentul în care vor putea um, să acceseze singur piețele de finanțare cu condiția să respecte con, uh, condițiile programului. Apoi v-ați referit la un uh, raport uh, referitor la viitorul Greciei în zona euro. Doresc să spun foarte clar că există în uh, Eurogrup o unanimitate, zo- integritatea zona, zonei euro um, nu poate fi pusă sub semnul întrebării. Suntem dispuși să ajutăm statele care au nevoie de, de sprijin și nu vom discuta niciodată integritatea zonei euro. Din punctul de vedere al devalorizării monedei, devalorizarea unei monede nu reprezintă pentru noi o metodă, indiferent de avantajele presupuse, pentru că prin devalorizare se evită uh, rezolvarea problemelor structurale legate de competitivitate. Acestea pur și simplu sunt ocolite, dar nu sunt rezolvate. Și apoi, întrebarea dumneavoastră finală se referă la situația din Olanda. Dacă în Olanda ar trebui să avem o autoritate bugetară sau nu, în calitate de ministru olandez, aș dori să vă spun că vom avea reduceri bugetare Acestea, în mare parte, se vor uh, baza pe reforme structurale, dar vor exista și reduceri bugetare pentru a respecta regulile care se aplică tuturor statelor, inclusiv Olandei. Vă mulțumesc. Acum, în numele verzilor, are cuvântul Sven Giegold. În primul rând, doresc să vă mulțumesc că sunteți alături de noi din nou și sper că ați avut o vacanță plăcută. Cred că cu toții am avut nevoie de această vacanță. Dacă este să vedem ce se întâmplă cu punerea în aplicare a Uniunii Bancare, care de fapt este cel mai important pas pe care îl întreprindem acum, chiar dacă există dificultăți în negocierile purtate cu Banca Centrală Europeană, ne aflăm în procesul de finalizare a um, părții legislative și acum importanța stă în punerea în aplicare. Și anumite elemente din acest punct de vedere pe mine mă îngrijorează. Regulamentul spune foarte clar că politicile uh, monetare și de supraveghere trebuie să fie separate și noi am încercat să ne asigurăm că există un președinte puternic al uh, Comitetului de Supraveghere. Între timp, cine are însă controlul și cum se asigură separarea politicii de supraveghere de politica monetară? Vă întreb ce puteți face dumneavoastră pentru a vă asigura că acest comitet de supraveghere își începe munca, astfel încât drepturile democratice în politica fiscală nu sunt uh, ocolite de fapt în această fază de pregătire, și uh, astfel încât uh, Consiliul uh, să funcționeze în mod adecvat, pentru că situația actuală este una imposibilă. Al doilea punct important este următorul. În momentul în care avem o uniune bancară, avem nevoie de o revizuire credibilă a calității activelor. Pentru că dacă acest lucru nu se întâmplă, credibilitatea Băncii Centrale Europene este pusă sub semnul întrebării. Răspunsul dumneavoastră nu a fost sufi- suficient de clar, pentru că punctul cheie este dacă experții independenți vor lucra cod la cod cu experții naționali în bănci și dacă și, și dacă după acest proces Eurogrupul Uh, Eurogrupul se va asigura că aceste experți vor fi într-adevăr implicați în redactarea uh, concluziilor procesului de evaluare a calității activelor. Vă mulțumesc, domnule Gigol, pentru întrebările dumneavoastră. Într-adevăr, punerea în aplicare este deosebit de importantă, atât din punctul de vedere al recomandării specifice pentru fiecare stat în parte, cât și din punctul de vedere al Uniunii Bancare. Acum, în legătură cu îngrijorările dumneavoastră legate de Consiliul de Supraveghere, care preia conducerea în această parte a muncii și care trebuie să fie independent de politica monetară. În propunerile referitoare la mecanismul de supraveghere unic, am spus în uh, mod foarte clar că partea de supraveghere a Băncii Centrale Europene nu va începe decât uh, la un an după publicarea directivei. Să sperăm că publicarea directivei se va face cât mai curând. Deci există o perioadă de un an în care trebuie să se desfășoare toate aceste activități de pregătire, însă chiar și înainte ca mecanismul de supraveghere unică să intre în uh, vigoare, Banca Centrală Europeană trebuie să raporteze în fața Consiliului ECOFIN astfel încât ECOFIN să știe care este situația din punctul de vedere al pregătirilor. Unul din uh, punctele esențiale va fi uh, capacitatea Consiliului de Supraveghere de a-și îndeplini responsabilitățile. Uh, acest Consiliu trebuie să își asume în mod independent aceste responsabilități din momentul în care mecanismul de supraveghere unic va funcționa și anume din toamna anului 2014. Acum, din punctul de vedere al rolului și importanței experților externi, al companiilor private în uh, analizarea calității activelor, nu pot să vă răspund în detaliu la această întrebare. După cum am spus, deja am subliniat importanța uh, unei evaluări uh, profunde, independente a calității activelor și companiile private trebuie să aibă un rol important în acest proces, însă detaliile despre cum vom asigura independența acestui uh, proces țin foarte mult de Banca Centrală Europeană. Și după cum am spus, um, Eurogrupul ECOFIN va cere băncii centrale europene informații despre modul în care se va asigura acest lucru și sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie respectate uh, cele mai înalte standarde. Mulțumesc. În numele uh, GUE are cuvântul domnul Countis. Vă mulțumesc, doamnă președinte. V-am ascultat cu foarte mare atenție discursul inițial, am ascultat cu foarte mare atenție cele spuse de dumneavoastră în legătură cu situația din Grecia și aș dori să spun că aprecierea dumneavoastră vis-a-vis -vis de programul desfășurat în Grecia mi se par uh, pe alocuri ne, uh, ne, ca nereflectând situația reală economia reală din Grecia, uh, gradul datoriei publice din Grecia, toate aceste lucruri uh, mi se pare că nu sunt suficient de bine reflectate în prezentarea dumneavoastră. V-ați referit la faptul că au existat probleme cu punerea în aplicare a programului și aș avea nevoie de anumite clarificări din acest punct de vedere. În Parlamentul olandez ați prezentat o scrisoare în care a spus că Grecia în anul 2014 nu va putea să se financeze singură uh, de pe piață și că există anumite condiții suplimentare pentru Grecia și, desigur, capacitatea cetățenilor greci de a-și plăti impozitele se confruntă cu anumite limite în contextul reformelor drastice care au fost impuse în Grecia. Astăzi, dumneavoastră a spus că problemele nu sunt legate de reformele impuse, ci de punerea în aplicare a uh, acestor reforme. Este o critică reiterată deseori și aș dori să vă pun o întrebare. Aceste reforme sunt uh, monitorizate. Este un lucru care se întâmplă și în Grecia, este un lucru pe care l-ați afirmat și dumneavoastră. Și aș dori să știu dacă în cadrul Eurogrupului există această idee de a monitoriza mai îndeaproape uh, reformele, mai ales din punctul de vedere al procesului de privatizare. Și apoi, o altă întrebare. Aceste condiții suplimentare care urmează să fie impuse dacă va fi oferit un nou uh, pachet de sprijin. Aș dori să știu dacă sunteți pregătiți să uh, monitorizați mai îndeaproape reformele din Grecia și mă gândesc în mod special la uh, privatizările care sunt necesare. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Countis, pentru întrebarea dumneavoastră. În legătură, remarcile mele legate de implementare trebuie înțelese ca fiind legate de reformele structurale necesare din punctul de vedere al deficitului bugetar și acest lucru este valabil pentru foarte multe state europene, obiectivele au fost atinse sau au fost ajustate în mod adecvat, ținând seama de recesiunea economică și de consecințele sociale ale, un, ale unor obiective bugetare stabilite. Din punctul de vedere al bugetului, nu doresc să critic punerea în aplicare, însă din punctul de vedere al reformelor structurale, recunosc acest lucru și dintr-o perspectivă națională. Este foarte greu să mergi înainte cu reformele necesare, este foarte greu să obțin uh, sprijinul politic uh, necesar. Deci, din punctul de vedere al implementării, mă îngrijorează uh, Um, ritmul în care se pun în aplicare reformele structurale. Aceasta este însă o remarcă generală, nu este legată în mod specific doar de Grecia. V-ați referit apoi și la condițiile suplimentare pentru Grecia. Cred că este mult prea devreme să ne referim la caracterul unui nou program de sprijin, să ne referim la mărimea unui asemenea program sau la condițiile uh, unui legate de un asemenea program. Singurul lucru pe care l-am spus uh, clar de mai multe ori este că foarte probabil la sfârșitul programului actual Grecia va avea nevoie de asistență suplimentară. Am spus că la sfârșitul anului 2014 probabil Grecia nu va avea un acces complet la piață pentru refinanțare. Și în aceste condiții, Eurogrupul este pregătit să acorde asistența necesară Greciei și așa mai departe. Aceasta este atitudinea mea, aceasta este situația în care ne aflăm uh, și aceasta este uh, declarația din uh, decembrie 2000, 2012. Este mult prea devreme pentru a specula mai mult pe marginea acestui subiect. În legătură cu reformele și necesitatea de a le urmări mai îndeaproape, uh, Cred că, în general, reformele necesare pentru Grecia sunt clare. Există mai multe puncte care trebuie rezolvate, de exemplu, reformarea sistemului uh, fiscal, indiferent dacă un uh, stat se află în criză sau nu, un sistem fiscal eficient și corect este crucial pentru orice stat care își dorește o economie de piață socială. Cred că, cred că foarte multe state sprijină Grecia în punerea în aplicare acestor recomandări. Vă mulțumesc, trebuie să ne grăbim puțin. Vom avea probleme cu ultimele întrebări. Acum din partea FD-ului Bastian Beller. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Stimate președinte al grupului euro, zona euro se confruntă cu o provocare majoră pentru că avem o datorie strivitoare, concurență între statele membre, trebuie să facem ceva. În același timp, vedem că cetățenii există riscul ca cetățenii să înceteze a mai sprijini această idee europeană trebuie să oferim speranță de revenire economică. Noi tot vorbim de reduceri bugetare, de tăieri, de inflație. Trebuie să știm la ce ne putem aștepta pe viitor. Ce măsuri de sprijin vor exista pentru băncile mai fragile? Unele lucruri, într-adevăr, au început să se clarifice. Operațiunea de refinanțare pe termen lung, de exemplu. Însă, în ceea ce privește Uniunea Bancară, băncile mai fragile ar putea primi o injecție de capital la nivelul statelor membre. Și asta mă duce la întrebarea mea. Credeți că toate statele membre au resurse financiare suficiente pentru a-și recapitaliza băncile de pe teritoriul național? Dacă nu, țările care deja au demarat procedura de refinanțare a băncilor, cum ar fi Regatul Unit, Olanda, Danemarca, aceste țări vor avea un avantaj clar. De de asemenea, s-a discutat problema calității eh, eh, activelor bancare în aceste țări, problemă nerezolvată. Uniunea bancară, de asemenea, ar putea însemna un cec în alb. Vă mulțumesc pentru întrebare, domnule Belder. Sigur, nu există nicio soluție ușoară și Uniunea Bancară nu este o soluție ușoară. E un sistem care ne va permite să eliminăm fragmentarea piețelor, care va uh, readuce încrederea în bănci și între bănci. Sigur, nimic nu e pe gratis. Nu vor exista niciun, nu va exista niciun cec în alb, cum spuneați dumneavoastră. Sistematic vom construi această uniune bancară, un set unic de reguli, directiva privind cerințele de capital. Asta e piatra de temelie. Toate băncile vor trebui să respecte aceste noi standarde. Acest proces, sigur, nu se va încheia într-un an. Dar băncile au la dispoziție câțiva ani, piețele financiare vor exercita presiuni în acest sens, agențiile de reglementare și Banca Centrală Europeană vor face același lucru. Apoi, mecanismul unic de supervizare, Banca Centrală Europeană va coopera cu autoritățile naționale pentru a se asigura că băncile devin într-adevăr sănătoase, traficul interbancar își revine și așa mai departe. Mă întrebați ce se întâmplă dacă apar noi probleme. Însă erau foarte multe presupuneri în uh, spusele noastre cu care nu sunt de acord. Uh, presupuneați că există anumite probleme în anumite țări. Nu avem date concrete în acest sens. E nevoie de o analiză temeinică de testele stres pentru a identifica aceste probleme cu precizie. Problemele rămase, pentru că deja toate băncile noastre au luat măsuri în ultimii ani și-au consolidat rezervele, și-au consolidat balanța contabilă și așa mai departe. E vorba de problemele care încă rămân nerezolvate. Aceste probleme vor trebui rezolvate în ordinea pe care am subliniat-o anterior, dar nu va exista niciun cec în alb. Și cealaltă întrebare, cum rămâne cu țările care deja au probleme financiare, cum își pot ele rezolva problemele de refinanțare? În primul rând, piețele financiare vor trebui să intervină, băncile vor trebui să rezolve singure problemele. Se aplică regulile intervenției minime a statului, suma minimă de sprijin, apoi fondurile naționale, fondurile publice naționale pot fi utilizate dacă toate acestea nu sunt suficiente și țara nu este capabilă să salveze propriile bănci și aceste bănci sunt viabile, și importante pentru sistem și așa mai departe, atunci intervine mecanismul european de monitorizare, de, de, de stabilitate. Știm din cazul Spaniei că acesta funcționează, există și posibilitatea de recapitalizare directă în cadrul mecanismului european de stabilitate. N-aș vrea să speculez însă prea mult, privind magnitudinea sau poziționarea geografică a acestor probleme, dar le vom rezolva. Din partea PPE-ului, vă mulțumesc. Domnule președinte, în conformitate cu Eurostat, zona euro a ieșit din recesiune. În anumite țări asta a dus la sporirea deficitului public. Pentru prima dată, Europa are un excedent comercial în acest semestru. Asta însă nu e un motiv de optimism creditarea și creditarea către IMM-uri nu evoluează pozitiv, din păcate. Piețele financiare rămân fragmentate. Sunt de acord cu dumneavoastră că Uniunea Bancară este o soluție, însă nu pe termen lung. S-au anunțat foarte multe planuri, însă puține au dat roade. Spuneam la început, în opinia mea, aceasta trebuie să fie clar o prioritate. Cred că fără credit și fără circulația acestor fluxuri de credit către IMM-uri nu vom putea consolida o revenire economică și financiară. Întrebarea mea ar fi următoarea. Nu vă îngrijorează faptul că aceste planuri pentru IMM-uri nu au dat roadă? Ce se poate face pentru IMM-uri? Am uitat să vă cronometrăm. Asta înseamnă că pot să vorbesc la nesfârșit? Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte, pentru întrebare. Întrebarea era dacă avem motive de optimism sau nu. Da, avem motive să fim optimiști. În multe țări și în zona euro putem spune că recesiunea a încetat, sunt semne bune în multe țări, creștere economică, scăderea șomajului, economia își revine. Sigur, această revenire este încă fragilă, dar avem motive să fim optimiști. Împărtășesc îngrijorările noastre în materie de IMM-uri. Eh, sigur, odată cu revenirea economică e nevoie suplimentară de creditare și dacă sistemul bancar nu este sănătos, nu este gata să ofere aceste credite, atunci se vor pierde locuri de muncă și creșterea economică va fi frânată. Abordarea structurală presupune realizarea Uniunii Bancare, sunt convins de acest lucru, împing lucrurile mai departe, am făcut progrese majore, pe termen scurt avem aceste programe concrete care duc la măsuri concrete. Însă înțeleg îngrijorarea dumneavoastră. Situația actuală este aceea că o serie de inițiative europene, cum ar fi inițiativele Băncii Europene de Investiții, s-au pus deja în aplicare. Banca de Investiții are o capacitate sporită de a pune în aplicare astfel de programe, începând cu această primăvară, însă se impun cu urgen, de urgență noi inițiative. Acestea se vor fi pe ordinea de zi a grupului Euro și a Ecofinului din septembrie. Să discutăm cu Banca de Europeană de Investiții, cu Comisia Europeană, cu Banca Centrală Europeană, să vedem ce progrese au făcut în acest sens. Însă, după cum spuneați și dumneavoastră, este esențial să se deblocheze credite pentru IMM-uri. Pentru EPP, Vern Lange. Că... Vă mulțumesc, domnule ministru. Doresc să vă mulțumesc și pentru răspunsurile pe care le-ați oferit colegului nostru Belter, care a clarificat pașii care trebuie urmați în cadrul rezoluției unei uh, bănci. Cred că această ordine lipsește puțin în această discuție. Trebuie să recunoaștem faptul că în anumite state este nevoie de reformă. Apoi trebuie să spunem foarte clar cum ne dorim să monitorizăm pe viitor băncile și cum dorim să se desfășoare acest proces de uh, rezoluție. BCU l-a spus ieri că își dorește acest lucru, însă există, din, din păcate, anumite probleme. Trebuie să recunoaștem, de exemplu, ieri domnul Barnier a prezentat acest sistem uh, gri al uh, băncilor care este greu de reglementat care va fi până la urmă abordarea din zona euro vis-a-vis -vis de această problemă. Și apoi, nu trebuie să uităm de discutarea paradisurilor fiscale. Știm foarte bine că cinci state europene fac parte din grupul G20, unde s-a discutat și această problemă. În ultima, în ultima perioadă am citit care sunt problemele și, domnule ministru, Țările de jos sunt acum primul paradis uh, fiscal din Europa. Nu mai sunt uh, Bermudele, ci Olanda. Și cred că dumneavoastră, în calitate de președinte al uh, Eurogrupului, nu puteți accepta această situație la nesfârșit. În Luxemburg s-a inventat un nou sistem care funcționează pe internet foarte bine deci, unele state fac anumite afaceri în detrimentul celorlalte state din zona euro și celorlalte state din Uniunea Europeană. Și avem nevoie de această onestitate. Domnul Belder a spus în a doua rundă de sprijin vom plăti o factură, o factură pentru a doua oară și știm foarte bine ce s-a întâmplat. Există, <laughs> s-a fost creată o bancă rea în valoare de 100 de miliarde de euro și în această direcție mergea și întrebarea doamnei uh, Votman Col. Deci avem nevoie de mai multă onestitate și la începutul mandatului dumneavoastră, dumneavoastră ați fost foarte deschis, foarte onest, lucru care a tras uh, anumite critici, uh, Însă avem nevoie de această onestitate între noi pentru a aborda și a rezolva toate aceste, toate aceste probleme. Și puteți să ne spuneți, uh, o intervenție din sală, puteți să ne spuneți mai multe lucruri despre situația Olandei ca paradis fiscal, vă rog? Um, herzlichen Dank für Ihren uh, Vă mulțumesc pentru aceste întrebări, domnule Langen. Asti. În ceea ce privește chestiunea onestității, în experiența mea, onestitatea ține multă vreme. Uneori ceea ce spunem noi politicienii pare cinic, uneori oamenii nu sunt dispuși să ne asculte, dar aceste lucruri trebuie să fie spuse. Eu am încercat să vorbesc pe șleau și o să răspund pe șleau și la întrebarea suplimentară a domnului Lambert. În calitatea mea de ministru al finanțelor din Olanda, cred că este în interesul nostru al tuturor să avem un sistem fiscal onest și eficient și trebuie să cooperăm mai mult în materie de politici fiscale. Sigur, există diferențe între statele membre și aceste diferențe încurajează anumite firme să se miște de colo-colo, să-și găsească locul care le convine cel mai mult. Guvernul Olandei a, scris o, a trimis o scrisoare Parlamentului cu câteva zile în urmă. Poate veți dori să o citiți. Subliniem acolo o serie de aspecte pentru care am fost criticați. Sigur, nu avem o poziție defensivă, ci una ofensivă. Vrem să schimbăm puțin legislația europeană și tratatele fiscale pe care le avem cu anumite țări. Motivul pentru care anumite firme vor să vină în Olanda este acela că avem acorduri fiscale cu foarte multe țări. O să modificăm aceste tratate pentru a ne asigura că există o clauză antifraudă în toate aceste tratate, că nu se evită plata taxelor, că nu se ajunge ca o firmă să nu plătească impozit nicăieri și așa mai departe. Însă acum, vorbind ca ministru olandez, pot să vă spun că ne ocupăm de această chestiune, nu evităm problema, este o problemă importantă și avem mult de câștigat la nivel european dacă să continuăm să cooperăm în acest sens. S-au asumat multe inițiative, G20, eh, domnul Cameron, domnul Hollande, au introdus această chestiune pe ordinea de zi a discuțiilor la nivel înalt și s-au luat o serie de măsuri. Apoi, lupta împotriva fraudei fiscale și a evaziunii fiscale și această chestiune va fi discutată la ECOFIN în septembrie. Acum, pentru socialiști, Liam McCock. Mulțumesc, uh, Domnul președinte. Uh, Monsieur Van Rompuy était chargé de... Domnul Van Rompuy uh, trebuia să um, redacteze o foaie de parcurs pentru a umple lacunele a Uniunii Economice și Monetare actuale în ceea ce privește mecanismele economice. Parlamentul a întocmit un raport, raportul ISEN, unde eram pentru un pilon social, pentru un model social european, a unei uniuni bancare pentru a controla finanțele, a garanta depozitele și a rezolva situațiile de criză, a unui pilon economic și bugetar consolidat, de, deci un, consolidat de un buget al zonei euro și un pilon democratic pentru a consolida legitimitatea deciziilor economice ale Uniunii Europene prin intermediul metodei comunitare. Am vorbit foarte mult despre Uniunea Bancară, chiar dacă nu este finalizată, dar uh, ceilalți piloni uh, nu figurează pe ordinea de zi a dezbaterilor europene. Singurul lucru care s-a manifestat cu adevărat în ultimul timp este faptul că Comisia a propus această așa numită contractualizare a politicii economice cu statele membre. Uh, iar uh, acest uh, proces uh, nu reprezintă neapărat o metodă comunitară. Întrebarea mea este următoarea. Fiindcă am auzit zvonuri îngrijorătoare în ceea ce vește foaia de parcurs Van Rompuy și se vorbea despre suspendarea sa, vreau să vă întreb dacă veți pune pe ordinea de zi a Consiliului European această foaie de parcurs și care uh, este viitorul acestei foi de parcurs. Vă mulțumesc! Thank you very much, uh, Mr. Mulțumesc uh, foarte mult pentru întrebare. În ceea ce privește foaia de parcurs, după cum știți, grupul Euro pregătește întâlnirile Consiliului European pe aceste teme. Foaia de parcurs a fost pe ordinea de zi a întâlnirilor Consiliului de ceva vreme încoace și rămâne pe această ordine de zi. Discuția prin contractele nu s-a încheiat nici la nivelul grupului euro, deci nu pot să vă dau concluziile noastre pentru că încă nu le avem pe marginea acestei chestiuni a contractelor. De asemenea, nu pot să vă prezint nici concluziile Consiliului European. E nevoie încă de discuții în acest sens, se vehiculează o serie de idei pe marginea acestui concept chiar și în Parlament, deci încă nu pot să vă prezint nicio concluzie, însă aveți dreptate. În această foaie de parcurs există o serie de diferențieri, anumiți piloni evoluează mai rapid pentru că sunt prioritari, e o situație de urgență, Uniunea Bancară sigur rămâne prioritatea numărul 1, completarea lacunelor în materie de instrumentare economic este încă în discuție, însă în pachetul de șase măsuri legislative și pachetul de două măsuri legislative avem noi instrumente, noi proceduri și pe măsură ce discutăm alte instrumente, haideți să ne concentrăm pe punerea în aplicare a celor pe care le-am stabilit deja. Prioritatea mea în această etapă ar fi punerea în aplicare a instrumentelor și procedurilor pe care le-am decis împreună și apoi, sigur, discutarea unor altor măsuri suplimentare. Vă mulțumesc acum pentru PPE Astrid Luling. Oui, euh, merci, la mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește semestrul european, Ați spus uh, cu multă satisfacție, dacă am înțeles eu bine, că recomandările Comisiei au fost uh, aprobate în unanimitate de către Consiliu. Pe mine mă surprinde acest lucru, fiindcă imediat după publicarea acestor recomandări de către Comisia Europeană, a doua zi chiar, au apărut reacții negative din partea politicienilor naționali eh, de nivel înalt, chiar din partea președintelui Oland, care, căruia, care a spus cu mare ușurință că nici nu se pune problema ca Bruselul să dicteze statelor membre ce să facă. Și la Luxemburg, eh, miniștrii au vorbit despre dictatul de la Bruxelles. Ministrul Securității Sociale a spus chiar că recomandările comisiei erau total nebunești. Așa a spus, chiar așa a spus. Deci dacă toate guvernele la Consiliu au demarat recomandările comisiei, uh, au avut un alt discurs uh, decât cel uh, de la nivel național. Nu credeți că această duplicitate este o dovadă de ipocrizie și dăunează legitimității proiectului european, mai ales uh, la Eurogrup, poate ar fi, ar fi bine să ridicăm problema acestei duplicități și asta în, urm- în ultimele luni. Um, dumneavoastră, domnule președinte, ați strălucit prin discreția mediatică. Aceasta este o constatare obiectivă, nu este o judecată de bine sau de rău. Vreau să știu de ce v-ați comportat așa. Ați uh, tras învățăminte de pe uh, urma uh, botezului de foc de care ați avut parte uh, odată cu criza cipriotă greu de gestionat, uh, mai ales că Eurogrupul a fost acuzat că a comis uh, multe greșeli sau este o alegere pur politică și anume considerați că președintele Eurogrupului trebuie să dea dovadă de mai multă discreție pentru a avea mai multă influență asupra deciziilor la nivel intern. Sau poate că este rezultatul unei conjuncturi. Aș vrea să știu, aș vrea să știu foarte mult ce părere aveți, să ne spuneți de ce ați fost, ați stat în umbră la nivel mediatic. Um, thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru întrebarea dumneavoastră. Vă mulțumesc că îmi sprijiniți politica media. O să rămân la fel de deschis ca și până acum, când e vorba de politică europeană și de ceea ce facem la Bruxelles. Opinia mea personală este aceea că pe parcursul crizei nu am comunicat suficient ce facem și de ce facem ceea ce facem. E esențial, în opinia mea, ca noi, politicieni de frunte, să facem acest lucru, să vorbim deschis despre natura crizei, etapa în care ne aflăm, ce trebuie să facem, cât de greu este și cât de greu va fi. În ceea ce privește dezbaterea referitoare la recomandările făcute pentru statele membre, Da, recomandările au fost adoptate cu unanimitate de voturi după discuții în grupul euro și la fel la ECOFIN. Și da, am auzit reacțiile unor politicieni naționali, însă în opinia mea, Comisia și mai apoi Consiliul sunt chemate a formula recomandările și a spune statelor membre ce e necesar de făcut în materie de ținte bugetare, ținte de deficit și restructurare și reformă macroeconomică. Nu trebuie să există nicio îndoială că asta este ceva ce ține de competența Comisiei și apoi statele membre sunt chemate să procedeze într-un mod serios și eficient sistemul de pensii, de exemplu, dacă acesta nu este modernizat, dacă nu se ridică la înălțimea viitorilor provocări, atunci se impun reforme. Sigur, modul concret în care se rezolvă această problemă ține de statul membru respectiv. Așa trebuie procedat. Nu este niciun dictat. Însă trebuie să ne luăm în serios, reciproc. Uh, toate procedurile, rolul comisiei, aceste lucruri au fost stabilite de comun acord între liderii noștri. A spus, da, comisia va formula aceste recomandări. Acum trebuie să primească aceste recomandări așa cum trebuie, să le, să le dea curs modul în care le dau curs, natura clară a acestor reforme structurale, asta ține de statul membru respectiv. Odată ce iau măsuri, comisia se uită și spune ați procedat bine sau poate n-ați făcut suficient și așa mai departe. Există competențe clare, există responsabilități clare, acestea diferă, însă trebuie să recunoaștem care este poziția Comisiei și care este importanța rolului pe care îl joacă ei. Acest lucru nu mai poate fi pus în discuție. Nu mai prea avem timp la dispoziție, aș propune ca următoarele două întrebări să vină împreună, Turnul și domnul Schwab, să vorbiți eh, mândoi, Și apoi ultimele trei, Roberto Rodi și Woods Flintz, împreună după ce se răspunde la celelalte două. Vă rog, încercați să fi, fiți conciși că nu avem timp suficient. Emily? M-aș referi la o serie de subiecte menționate deja. În primul rând, noile cifre privind produsul intern brut. Se pare că am depășit recesia. Aveți vreo idee privind evitarea unui deceniu de șomaș constant? Avem creștere economică, se pare, dar nu și creare de locuri de muncă. Asta pare să ne aștepte. Apoi, în materie de analiză activelor și a calității activelor bancare, au fost criticate exercițiile făcute până acum, testele stres și exercițiul Basel 3. S-au contestat metodele, măsura, analiza ulterioară și întrebarea mea este, spuneați că această analiză nu trebuie să fie pusă în discuție, calitatea ei trebuie să fie garantată de experți independenți. Însă, în lumina acestor critici, cum intenționați să asigurați respectarea acestui nivel de calitate? Andreas? Uh, Mulțumesc foarte mult. Nu am timp suficient, însă, domnule ministru, iată răspunsul unui lang în materie de fraudă fiscală și evaziune fiscală. Însă, abordarea nu e bună. Ar trebui să discutăm de o, despre o politică fiscală comună. Dacă anumite state membre oferă avantaj, problema nu e că o, firmele se prevalează de acest avantaj, ci că li se oferă acest avantaj. Apoi, surplusul principal din buget este un, una dintre condițiile preliminare atunci când se decide ajutorul ulterior. Ce înseamnă acest surplus bugetar primar pentru Grecia, pentru etapele următoare pentru Grecia? Și apoi, după o vizită scurtă în Grecia, mă întreb dacă acest grup de lucru nu se poate ocupa și de alte țări. Pentru că s-a spus deja că multe cifre pot fi derutante și dacă există experți în teren care pot contribui, aceștia pot contribui și la realizarea mai multei transparențe. Vă mulțumesc. Um, uh, thank you for your questions. Mulțumesc pentru întrebări. Prima întrebare uh, se referă la faptul că ieșim încet încet din recesiune Uh, riscul creșterii economice fără locuri de muncă. S-ar putea uh, ca în unele țări să avem acest uh, tipar, să revină creșterea economică, dar să mai dureze ceva timp până la crearea de locuri de muncă. S-ar putea ca chiar și într-o situație în care avem creștere economică, să crească în, în paralel și șomajul. Dar așa cum așa cum am văzut și când s-a instalat criza creșterea economică a scăzut, uh, dar asta nu, nu a declanșat imediat uh, șomajul. Nu mă nu cred că va fi vorba de o creștere economică fără creștere, dar va dura poate o perioadă până să se instaleze și aceasta. În ceea ce privește testele de rezistență uh, și criticile aduse acestora, trebuie să ne asigurăm că ele sunt de calitate. M-ați întrebat cum voi asigura acest lucru. În primul rând, aceasta este răspunderea BCE-ului. O să le cerem să ne informeze cum vor organiza acest proces și um, noi vom sublinia, așa cum am subliniat și astăzi, că trebuie să fie un proces independent și pentru a ne asigura că va fi un proces independent în calendarul pe care l-am stabilit, trebuie să implicăm uh, sectorul privat și experții de acolo. Domnul Schwab uh, a adresat o întrebare privind politica fiscală comună. Uh, poate unii ar spune că, unii, unii spun că uh, Uh, este cea mai bună abordare, o politică comună. Eu cred că, dat fiind situația politică, ar fi mai practic să căutăm uh, posibilități de coordonare, de schimb de informații, de armonizare acolo unde se poate. Și poate, încet, încet, pe termen lung, să ne, să ne îndreptăm către acest obiectiv, dar uh, dacă trecem direct la obiectivul final, la politică fiscală comună, nu cred că este cea mai bună alegere. Cred că putem câștiga foarte multe de pe urma Ehm, de pe urma traiectoriei pe care o avem acum, putem să grăbim lucrurile în ceea ce privește coordonarea, schimbul de informații, armonizare și mai departe. Ehm, și OCDE-ul joacă un rol foarte important aici. Apoi, în ceea ce privește grupul operativ, da, aveți dreptate, putem oferi asistență ehm, țărilor care sunt în afara programului și facem acest lucru. Sunt câteva țări care beneficiază de sprijin la nivelul reformelor, iar experții de la Comisia Europeană și de la BC sunt uh, pe teren în mai multe țări. Această posibilitate există și se aplică deja. Aveți dreptate. Bun. Acum Roberto uh, Rodi și încă uh, un vorbitor. Roberto Rodi, mulțumesc, domnule președinte. Ați putea să ne spuneți puțin mai mult despre această redresare fragilă. Care este natura sa? ce ar trebui să se facă pentru a evita riscuri. Și de, și de ce s-a întâmplat acest lucru? S-a, din cauza măsurilor de consolidare sau în ciuda măsurilor de consolidare, cum s-a scris în Financial Times? Sau, sau datorită Um, atenuării uh, viteze de consolidare din ultimul, ultimul timp. Așa cum ați spus și dumneavoastră pe bună dreptate, avem uh, acest instrument puternic, uh, pachetul celor două măsuri, E clar că trebuie să folosim acest instrument cum trebuie pentru a evita o suprapunere între nevoia de consolidare fiscală, prietenoasă creșterii, reformele structurale și așa mai departe. Aș dori să vă adresez o întrebare despre Irlanda, pe scurt. Și ideea de a mm, avea un, uh, un OMT ca o mm, plasă de siguranță după ieșirea din criză ar putea fi o mm, posibilitate acest lucru? Ce părere aveți dumneavoastră? Rodi. Mulțumesc. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Ehm, eu aș dori să revin la întrebarea domnului Schwab, mm, la care nu ați răspuns. Este vorba despre excedentul primar al Greciei, care este mai important decât uh, ne așteptam. Aș dori să știu dacă se va lansa o dezbatere privind uh, reducerea datoriei sau asupra măsurilor care ne-ar permite să ajungem la o redresare economică, fiindcă, după cum știți, societatea și economia au de suferit, iar acesta nu este obiectivul nostru, nu așa? Vreau să vă întreb dacă la Euro, Eurogrup v-ați ocupat și de uh, privatizări. Țara noastră cere troicăi să, uh, să se închidă automat uh, trei industrie ale apărării. Uh-huh iar uh, ministrul de finanțe consideră că ar fi mai interesant să fie restructurate, să, fie, să rămână deschise. Eu uh, vreau, voiam să vă întreb acest lucru, fiindcă este o chestiune care ne interesează pe noi. Este o avalanșă politică de, de privatizări și vreau să vă întreb ce părere aveți pentru a ne asigura că se iau cele mai bune măsuri în interesul economiilor și economiei și a intereselor pe care dorim să le, să le atingem. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Uh... Wolf. Prezident. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să salut afirmațiile foarte clare pe care le-ați avut uh, astăzi, însă lucrurile vor funcționa pe termen lung doar dacă statele membre vor uh, avea ca prioritate bunul comun în comparație cu uh, interesele naționale. Știm foarte bine care este atitudinea statelor membre în Franța, în uh, Italia, unde s-a renunțat, de exemplu, la impozitul imobiliar. Deci, aș dori să vă întreb când considerați că vom ajunge în situația în care vom putea fi uh, siguri din acest punct de vedere. Cred că pro- progresele, cele mai importante progrese au fost înregistrate în urma acțiunilor lui Mario Draghi și nu al, a Comisiei Europene. Apoi, aș dori să știu ce se va întâmpla cu comparar, o comparație între băncile europene și băncile din afara uh, Uniunii Europene. Apoi, cum putem fi siguri că în momentul în care mecanismul european de stabilitate va trebui, uh, va trebui folosit, va avea la dispoziție suficiente fonduri pentru a putea uh, recapitaliza băncile? Um, uh, Mulțumesc pentru întrebările adresate. Uh, o să încerc să le răspund tuturor, uh, dacă reușesc. În primul rând, este vorba despre redresarea după ieșirea din criză, ce trebuie făcut pentru a fi de durată și de unde vine, ce a generat-o, au generat-o măsurile luate, atât în ceea ce privește consolidarea bugetară, reformele eh, referitoare la sectorul financiar, precum și, bineînțeles, acțiunile luate de către BCE de redarea încrederii în eh, zona euro și în economia zonei euro care este calea de urmat. Trebuie să ne asigurăm că nu ne oprim aici cu reformele. După cum am spus, mai e cale bună de bătut în ceea ce privește aplicarea reformelor. Cred că este foarte important să menținem uh, um, acțiunile în ceea ce privește reducerea deficitului și, bineînțeles, Uniunea Bancară. Este important să continuăm acțiunile în acest sens, așa cum am spus și înainte. Deci este vorba de încredere, este vorba de uh, reinstituirea sectorului financiar, uh, restructurarea sectorului financiar și trebuie să ne menținem promisiunile. Acest lucru este foarte important față de cetățeni, față de companii și față de mediul internațional. S-a adresat o întrebare cu privire la Irlanda. Se va, uh, se, se va oferi asistență Uh, Irlandei uh, și va, uh, în, în faza de, de finalizarea programului, ieșire din program, nu vă pot oferi detalii cu privire la modul în care se va desfășura acest lucru, cum, ce forme va lua această asistență, acest ajutor dat Irlandei pentru a ieși din program, fiindcă a întâlnit condițiile, dar, mm, dar, ne vo, dar vom lua măsuri pentru a ne asigura că ieșirea este de durată și nu, una, și nu pur și simplu una temporară. Îmi cer scuze, nu știu dacă v-am notat toate numele, doamna Crața. Da, doamna Crața, noastră ați întrebat, ați adresat o întrebare despre Grecia, situația din Grecia. Grecia uh, a reușit uh, să atingă obiectivul deficitului primar din buget în, în vremuri de restriște, iar acesta este un element foarte important, o condiție critică în ceea ce privește măsurile uh, următoare care ar putea fi reducerea datoriei. Ați întrebat dumneavoastră, în primul rând vom evalua situația, să vedem care, care este situația și în ceea ce privește durabilitatea datoriei. Vom face acest lucru în aprilie anul viitor și suntem gata să facem mai mult cu condiția ca Grecia să respecte toate condițiile programului. S-a vorbit despre unele măsuri care pot, să, care pot fi luate în considerare, mai ales în ceea ce privește durabilitatea datoriei, reducerea ratei dobânzilor la nivelul um, creditelor bilaterale, apoi uh, uh accesul la centrele de finanțare pentru a avea acces grece la fondurile structurale. Nu vreau să, spac, să, spe, să speculez acum în ceea ce privește durabilitatea datoriei în luna aprilie, ce se va întâmpla atunci sau ce instrumente vor fi, de ce instrumente va fi nevoie atunci. Privatizarea este un proces care nu aduce rezultatele sperate, cel puțin de către guvernul Elen. Ați întrebat dacă n-ar putea fi regândit uh, în loc de privatizare, restructurare. S-ar putea să fie o combinație între acestea două, dar privatizarea este importantă pentru uh, durabilitatea, asigurarea durabilității programului, fiindcă Uh, și aduce contribuția la stabilitatea uh, datoriei, deci în, uh, restructurarea ar putea să fie necesară economică, dar nu-și aduce contribuția la program, deci trebuie să respectăm obiectivul, obiectivele programului. Domnul Wolfklintz, ați vorbit despre menținerea intactă a zonei euro. Asta înseamnă că uh, obiectivul, binele comun trebuie să Um, să aibă prioritate înaintea interesului național. Îmi place această formulare. Întrebarea este când vom fi în siguranță. Nu pot să vă răspund la această întrebare, dar putem uh, uh, să facem să nu cupețim niciun efort pentru ca bunul comun să vină pe primul uh, loc uh, prin Uniunea Bancară, reforme structurale și așa mai departe, toate aceste măsuri. E important să facem ce am hotărât că vom face pentru a reclădi încrederea. Ați vorbit despre băncile din afara zonei euro. Uniunea Bancară, așa cum am spus înainte, este o chestiune ecofin în principal. De ce? Fiindcă prin definiție, nu uh, este numai pentru țările din zona euro și îmi exprim nădejdea că și alte țări din afara zonei euro vor adera la Uniunea Bancară, um, vor face parte din mecanismul de supraveghere unic uh, și mecanismul de rezoluție unic. Dar uh, oricum, uh, Uniunea Bancară va duce la cooperarea bancară și va crește încrederea și în afara zonei euro. Mulțumesc foarte mult uh, și vă mulțumesc că uh, um, ați mai rămas peste program pentru a putea răspunde la toate întrebările. O să ne gândim la niște date pentru a vă invita din nou alături de noi în 2014. O să vă invităm din nou dacă va mai fi vreo urgență. Sperăm totuși să nu se întâmple acest lucru. Dar știu că dacă s-ar întâmpla așa ceva, ați uh, veni imediat uh, uh, aici. Vă mulțumim foarte mult. Okay, colleagues, if you could take your seats um, and. Dragi colegi, vă rog să luați cuvânt. Vicepreședintele uh, va prelua președinția pentru câteva minute, fiindcă am uh, uh, ceva urgent de făcut, dar mă voi întoarce la voturi. Good morning everyone. So... Bună, bună dimineața tuturor. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Programul Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și a auditului pentru perioada 2014 2020, raportor este vicepreședintele nostru, domnul Stolojan. Îi dau cuvântul imediat. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să discutăm acum amendamentele înaintate raportului. Vă reamintesc că acest raport se referă la programul Uniunii de 58 de milioane de euro pentru perioada 2014-2020 pentru cofinanțarea Fundației uh, Internaționale de, de Raportare Financiare, uh, IFRS, EFRAG, uh, implicate în uh, stabilirea de standarde contabile internaționale și uh, și a IASFC, CF, IA, IASCF. În cadrul acestui uh, proces ne-am uh, întâlnit uh, cu reprezentanți universitari și experți din domeniul de, domeniul standardelor contabile internaționale și a organizațiilor din domeniul standardelor contabile, precum și cu companiile care folosesc aceste standarde. A trebuit să Uh, trimitem informații tuturor participanților în această dezbatere, dar nu înseamnă că am lămurit toate aspectele, fiindcă experții și mediul universitar nu, s-au, nu au ajuns la un acord privind toate aspectele dezbătute. Am solicitat Econ să amâne votul programat astăzi din două motive. În primul rând, avem nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la amendamente de compromis. Fiindcă dorim să obținem o majoritate puternică la acest raport. S-au înaintat numai 78 de amendamente, dar chestiunile ridicate în aceste amendamente sunt importante pentru viitorul standardelor de contabilitate și de audit la nivel european și internațional. În al doilea rând, în această săptămână vom primi recomandările preliminare a, de la domnul Maistad, a, a, um, consilierului special în ceea ce privește eficiența a procesului de sprijin în Uniunea Europeană. Deci sunt de recomandări pentru îmbunătățirea acestui proces și a guvernării instituțiilor care guvernează acest proces. Și vă rog, și rog foarte mult Comisia să ne pună la dispoziție săptămâna aceasta aceste recomandări preliminare. Dezbaterile înfocate din jurul acestui raport nu reprezintă decât începutul uh, aventurii. Anul viitor, uh, pe baza activității experților independenți, Comisia Europeană va finaliza evaluarea impactului celor 8 ani în care s-a folosit IFRS în Uniunea Europeană. Iar această evaluare va fi folosită uh, pentru revizuirea regulamentului privind standardele contabile internaționale. Deci dezbaterea se va întoarce în Parlamentul European. Pentru a ajunge la compromisuri bune, trebuie să ne evaluăm amendamentele pe baza unor criterii fundamentale. Informații financiare de înaltă calitate. Acesta, acesta reprezintă o, o precondiție pentru economiile de piață. Raportarea financiară reprezintă un element cheie al guvernanței economice într-o lume globalizată avem nevoie de un singur standard de raportare financiară, iar uh, convergența standardelor contabile la nivel mondial reprezintă un obiectiv care a fost reiterat de către G20. IFRS sunt uh, aplicate în peste 100 de jurisdicții, dar nu există un sistem global fără acceptarea acestor standarde. Se acceptă că avem nevoie de un, uh, de un organism independent, condiția să existe proceduri independente și, um, și, și standarde de tragere la răspundere care să acționeze în interesul publicului. Procesul internațional de stabilire a standardelor e, trebuie să fie unul bazat pe colaborare, implicând și organismele naționale de stabilire a standardelor contabile. Uniunea Europeană are un mecanism de respectare a standardelor care trebuie să uh, să lase deciziile finale privind standardele contabile uh, la nivel european, dacă acest proces este eficient. Aplicarea standardelor uh, în mod eficient uh, reprezintă un, este foarte importantă la nivelul stabilirii standardelor, dar sunt stabilite de către auditori și organisme de reglementare. Acum revenim la amendamente. Unul dintre cele mai importante subiecte cele mai importante subiecte ridicate în amendamente sunt următoarele. Conceptul că conceptul european de contabilitate din legislația europeană, mai ales la nivel prudențial, prin uh, principiul corectitudinii și așa mai departe, nu, nu mai intră în cadrul conceptual al, uh, al IASB sunt multe amendamente care propun introducerea acestui concept în uh, cadrul conceptual și al standardelor contabile și, să, și propun actualizarea uh, actualizarea uh, guvernanței autor, au, autorităților de, de stabilire de standarde. Există îngrijorări reale, dar amendamentele nu sunt consecvente principiului independenței organismelor uh, de stabilire a standardelor. Așa cum am spus, se dezbate înflăcărat acest subiect, iar amendamentele de compromis propuse au ca scop uh, prezervarea principiului independenței și revizuirea acestei chestiuni pe baza propunerii făcute de către comisie care a cerut un uh, studiu, o cerere de ofertă la experți independenți de analizare a impactului perioadei de 8 ani de folosire a IFRS în Uniunea Europeană. Iar acest lucru ar trebui să se facă în conformitate, după noi, până la finalul lunii octombrie 2013. Al doilea concept se referă la eficienta, eficiența procesului de respectare până în aplicarea standardelor de audit Uh, în care sunt implicate IFRS și EFRAG, precum și noul rol proactiv uh, pe care și l-a asumat EFRAG în ceea ce privește uh, oferirea de informații a organismelor de stabilire a standardelor. Pe baza unor aranjamente de funcționare cu Comisia și pe baza programului de finanțare 2010-2013 aprobat de Consiliu și Parlamentul, și Parlamentul European. Uh, S-au înaintat amendamente care au ca scop îmbunătățirea guvernanței și răspunderii, precum și uh, au ca scop facerea unei legături între finan- uh, cu finanțarea prin aplicarea acestor propuneri. Propunerile de compromis uh, doresc să păstreze independența grupului tehnic al EFRAG, care are răspunderea de a evalua modul în care IFRS uh, respectă legislația europeană și să, re, să revizuiască acest, această chestiune, inclusiv guvernanța, pe baza propunerii făcute de către comisie care va uh, face, care va include recomandarea uh, consilierului special, iar acest lucru trebuie să aibă loc înainte de finalul lunii martie 2014 dacă fundația, dacă fundația IFRS și EFRAG nu vor aplica propunerile comisiei pe baza acestor uh, analize, atunci cred că ar trebui să oprim sau să reducem finanțarea. Cel de-al cel de treilea element uh, ridicat în amendamente este uh, este aprobarea de către Consiliu și a Parlamentului European a finanțării pentru aceste organizații. S-a spus că nu ar trebui să oferim un cec în alb acestor organizații, timp de șapte ani. Amendamentul de compromis propus menține propunerea Comisiei de a menține programele de lucru anuale la nivelul beneficiarilor programului și comisiei, dar introducând o evaluare anuală a comisiei în ceea ce privește respectarea obiectivelor, atingerea obiectivelor programului, a programului de lucru și a măsurilor ce decurg din analiza oferită de Consiliul Special și uh, grupului de experți independenți. Este vorba despre două analize, o anotată până la finalul lunii octombrie 2014 pentru IFRS, în ceea ce privește guvernanța, în ceea ce privește uh, conceptul de contabilitate și o revizuire până la finalul lui, lunii martie 2014 în ceea ce privește EFRAG. Săptămâna viitoare, la Strasburg, Uh, noi, raportorii, raportorii din umbră, vom încerca să ne finalizăm uh, propunerea de amendament de compromis și uh, vom încerca să votăm la Econ pe data de 23 septembrie. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. În numele socialiștilor, dau cuvântul raportorului din umbră, domnul Alcadraui. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc în primul rând raportorului. Voi fi foarte succint. Aș dori să subliniez faptul că este minunat faptul că ați uh, fost de acord cu cererea noastră de a mâna puțin votul, pentru că astfel avem mai mult timp pentru a redacta amendamentele de compromis și uh, putem uh, studia mai bine acest raport intermediar. Pentru că acest raport cred că ne va oferi câteva idei foarte interesante și utile. Din punct de vedere al uh, conținutului, nu cred că trebuie să discutăm prea mult faptul că uh, Uniunea Europeană trebuie să finanțeze această organizație, care este foarte importantă pentru societate, însă modalitatea de finanțare trebuie să fie structurată foarte clară. Standardele internaționale trebuie să fie, să respecte dreptul european și IFRS trebuie să țină seama de principiile de bază ale dreptului european. Dacă acest lucru nu se întâmplă, este foarte dificil să continuăm uh, finanțarea la nivelul actual. ESRAC este în mod parțial uh, cel puțin finanțat de Uniunea Europeană, pentru că și acest grup european de consiliere are un rol important în cadrul uh, consilierii um, um, stabilirea acestor uh, uh norme. 43 din din uh, finanțarea acestui grup vine din partea Uniunii Europene. Deci avem un cuvânt important de spus. Din punctul de vedere al transparenței și al garanțiilor, cred că ar trebui să rămânem mai prezenți și să verificăm mai bine dacă cerințele noastre sunt uh, respectate. Deci sunt de acord cu raportorul, nu trebuie să emitem un cec în alb pe o perioadă atât de lungă, de șapte ani, ci ar trebui să putem verifica situația an după an și să punem la dispoziție an după an noi mijloace financiare. Săptămâna viitoare vom discuta mai mult această temă și aștept cu nerăbdare aceste discuții. Vă mulțumesc, domnule Alcadraui. Acum, în numele ALDE, dau cuvântul raportorului din număr domnul Clint. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ieri am discutat deja cu raportorul și cu raportorii din uh, Umbra și am câteva remarci scurte. În primul rând, aici dincolo de granițele politice, există un uh, numitor comun. Acest lucru este vizibil de faptul că foarte multe amendamente au fost semnate de membrii a unor diferite grupuri politice. Astăzi este clar că nu putem avea cifre concrete referitoare la cadrul financiar uh, de sprijinirea acestor activități, activități pe care trebuie să le sprijinim, așa cum a spus și antevorbitorul ne, avem cu toții un uh, interes ca standardele internaționale de raportare financiară să fie dezvoltate mai mult, însă uh, această instituție din Londra trebuie să țină seama mai mult de interesele uh, europene. Este vorba, între altele, de modul în care sunt dezvoltate aceste standarde. Trebuie să ne asigurăm că elementele specifice Uh, sistemul european sunt luate în seamă pe viitor în mod adecvat și pentru a ne asigura de acest lucru am înaintat amendamentele 38 uh, și 42. Raportul domnului Maistat este unul uh, important. Trebuie să analizăm într-adevăr uh, propunerile făcute de dumnealui, însă, în același timp, trebuie să fie foarte clar că Parlamentul European și Consiliul sunt cei care se află la volan și nu domnul Maistat, indiferent cât de utile sunt propunele făcute de dumnealui. Din punctul de, din punctul de vedere al uh, calendarului sunt de o părere puțin diferită de raportor. Cred că este în interesul nostru să avem, aceste, să, să avem discuția înainte de martie 2014 Uh, știm foarte bine ce se întâmplă cu regulamentul 1610. Deja de anul trecut domnul Barnier a spus că dorește revizuirea acestui regulament și acum să așteptăm până, la, până în octombrie anul viitor. Mi se pare pur și simplu o perioadă prea lungă de timp. Apoi, așa cum a spus antevorbitorul, uh, și cred că mai mulți colegi sunt de acord cu acest lucru, este clar că trebuie să influențăm modul de lucru al acestei fundații atâta vreme cât participăm la finanțarea acestei uh, fundații. Deci nu putem să emitem într-adevăr un cec în alb până în anul 2020. Și cred că înainte de a hotărâ care este finanțarea pentru anul viitor, trebuie să știm foarte clar care va fi finanțarea totală și cine va veni cu această finanțare. Trebuie să fie foarte clar uh, cu cât vor contribui cele mari, cele patru mari companii internaționale de audit și care va fi contribuția concretă a Uniunii Europene. Abia după aceea vom putea continua discuția. Vă mulțumesc, domnule uh, Clint, și acum dau cuvântul în numele verzilor raportorului din umbră, domnul Gigold. Da, suntem puțin în întârziere și nu doresc să repet toate argumentele enunțate deja. Cred că împreună cu raportorul și cu raportorii din umbră lucrăm foarte bine și și eu cred că datorită importanței uh, listei de întrebări enunțate aici în comisie, de membrii comisiei și de către experți, nu ar trebui să mergem prea repede în modificarea structurii actuale. Aș dori să mă refer la un punct cheie. Nu este vorba doar de independența celor care stabilesc acestor uh, standarde, Chiar dacă avem un, uh, o independență, întrebarea care se pune este dacă această independență este una echilibrată. Și cred că aici rezidă o problemă a structurii actuale și este un lucru valabil atât pentru IASB cât și pentru EFRAC, de exemplu, drept urmare, cred că avem motive întemeiate să analizăm în profunzime situația și să nu transmită semnalul că business as usual poate continua, mai ales dacă rezultatele acestui uh, proces de restructurare nu par să reflecte necesitățile de raportare financiară și de contabilitate ale întreprinderilor mici și mijlocii. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Gigold. Mă bucură că ați ținut uh, cont de uh, timpul puțin pe care îl avem la dispoziție și acum are cuvântul domnul Camale în numele ECR. Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc domnului Stolojan și celorlalți raportori din umbră. Într-adevăr, cred că colaborăm foarte bine. Nu este vorba de un subiect politic, ci uh, dorim să rezolvăm cât mai bine această temă uh, dificilă a standardelor de contabilitate. Nu doresc să mă refer la prea multe detalii, însă în continuare ne îngrijorează uh, această incompatibilitate între IFRS și dreptul uh, european și dacă aceste îngrijorări există, există în continuare, mă tem că vom compromite independența acestei uh, fundații. Cred că acest punct trebuie să fie clarificat. Apoi, al doilea lucru pe care nu trebuie să-l uităm este că, în ciuda activităților de, de lobby, cred că ieri am primit un mail cu toții din partea unui asemenea organism, trebuie să nu uităm că standardele de contabilitate ar fi contribuit cumva la declanșarea acestei uh, crize. să mai mulți actori importanți au uh, declarat acest lucru și cred că avem nevoie de informații din partea Comisiei și mă gândesc aici la raportul domnului Maistat. Și apoi, aș dori să spun că nu ne împotrivim unor standarde globale. Acest lucru nu este o idee, o idee uh, rea în sine, însă trebuie să nu uităm că există anumite concepte europene care au valoarea lor și care pot contribui la um, creionarea unor standarde internaționale. Pentru că am văzut că până la urmă o abordare greșită a contabilității, a auditului a contribuit totuși la criză. Este important să găsim o abordare de compromis și să vedem care este soluția cea mai bună. Vă mulțumesc, domnule Kamal. Îmi cer scuză pentru că nu am dat uh, cuvântul reprezentanților Guare, acum cuvântul domnului Clute. Da, ținând seama că nu avem foarte mult timp la dispoziție, voi renunța la intervenția mea, pentru că oricum nu aș fi putut contribui prea mult la această uh, discuție. Vă mulțumesc, domnule Clute, și acum dau din nou cuvântul uh, raportorului, domnului Stolojan. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu am uh, prea multe lucruri de adăugat, însă aș dori să cer reprezentantului Comisiei să ne spună dacă este posibil când vom uh, primi aceste recomandări preliminare ale uh, consilierului respectiv. I will give the floor to the commission. Dau cuvântul Comisiei și vă rog să fiți cât mai succinți. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Maștat s-a și-a redactat raportul în franceză. Tocmai acum lucrăm la traducerea în engleză și sper că în câteva ore veți primi acest raport, însă deci sper că veți primi acest raport cel puțin uh, înaintea întâlnirii de săptămâna viitoare. Domnul Storojan, vă mulțumesc. Doresc să mulțumesc de asemenea tuturor raportorilor din umbră și aș dori să mulțumesc raportorilor uh, din umbră care au depus eforturi pentru a avea uh, cât mai multe discuții cu actori din acest domeniu al standardelor uh, internaționale de contabilitate. Vă mulțumesc, domnule Stolojan. Vă aduc aminte că votul în uh, comisie va avea loc pe data de 24 septembrie. Votul în uh, plenară, data votului din plenară încă nu este confirmată. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, discutarea amendamentelor privind bugetul uh, general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014. Raportor este domnul Sven Giegold, care tocmai văd că a dispărut, nu? Revine. Dau așadar cuvântul uh, raportorului domnul Sven Giegold. Well, suddenly uh, it's all... Nu, Lucrurile s-au desfășurat foarte repede și pentru că nu avem foarte mult timp și suntem în întârziere, mă voi concentra asupra punctelor uh, importante și asupra celor pe care nu le-am discutat. Uh, voi menționa și cifre pe care le-am discutat deja și amendamentele propuse au reconfirmat existența unor diferențe între noi. Dacă zona euro are nevoie de un buget mai mare sau Uniunea Europeană în general are nevoie de un buget mai mare. Apoi, dacă acesta este cazul, atunci trebuie să operăm reduceri în domeniile care nu contribuie atât de mult la atingerea obiectivelor strategiei 2020 și dacă avem nevoie de sporiri în anumite domenii. Și apoi există și diferențele tradiționale referitoare la un rol mai important al uh, cheltuirilor anticiclice, vom avea anumite voturi și vom vedea care, sunt, care este majoritatea în Parlamentul European. Însă, până la urmă, noi uh, suntem o comisie care emite un uh, aviz, nu suntem comisia competentă pe fond. În ceea ce privește uh, cifrele, am vizitat uh, Eurostatul și alte agenții pentru a înțelege mai bine care este situația actuală și aceste vizite mi-au confirmat poziția împărtășită pe larg în această comisie și anume agențiile europene de supraveghere au nevoie de mai multe resurse financiare pentru a-și um, îndeplini sarcinile pe care, care le-au fost impuse din punctul de vedere al actelor delegate. Știm foarte bine că Comisia a făcut uh, reduceri bugetare, reduceri care au fost uh, mărite de Consiliu. Drept urmare, în cadrul întâlnirii raportorilor din Numbra, s-a sprijinit ideea revenirii la cifrele uh, propuse de toate aceste agenții de supraveghere. Situația este similară și în legătură cu Eurostat. Am votat aici un program european de statistici. Din partea domnului Rademacher am uh, aflat că din cauza lipselor de resurse, uh, dumnealor uh, se îndoiesc că pot îndeplini acest program și noi am revenit la cifrele cerute de ei, dar aș dori să aduc aminte și agenției Eurostat că acest lucru înseamnă că Eurostatul trebuie să îndeplinească acest obiectiv și nu trebuie să aleagă doar uh, punctele care le plac și să renunțe la cele neplăcute. Și apoi, în ultimul rând, a fost purtată o discuție referitoare despre care agenții să primească mai mulți bani. Eu am încercat să găsesc un uh, echilibru între cheltuieli suplimentare și reduceri bugetare după întâlnirea raportorilor din uh, Umbra, am ajuns la următoarea uh, sugestie să avem în, în rezervă cheltuielile referitoare la standardele de contabilitate. Motivele pentru această propunere tocmai le-am discutat în uh, dezbaterea despre IASB și EFRAC. Avem anumite sume în rezervă despre comunicările, comunicarea referitoare la Uniunea Economică și Monetară. Am avut sentimentul că materialele produse în acest context nu răspund de fapt la întrebările importante pe care le au foarte mulți cetățeni europeni. Și, în ultimul rând, consider că ar fi bine să Uh, sporim uh, cheltuielile în domeniul cooperării internaționale, în domeniul fiscal. Știm foarte bine cât de importante sunt acordurile uh, stabilite în ultima perioadă în cadrul G20 și în fine, propunem să începem anumite măsuri pregătitoare pentru a consolida Poziția actorilor industriali este de fapt, de fapt vorba de continuarea unui program pe care l-am uh, început uh, deja în ultimii ani, un program care contribuie în mod uh, modest pentru a echilibra acțiunile de lobby foarte puternice în sectorul financiar. Vă mulțumesc și acum, în numele PPE, dau cuvântul domnului Schwab care îl înlocuiește pe raportorul din umbră? Sau Werner? Da, nu doream să intervin pe marginea pachetului general, ci pe marginea ultimului punct amintit de, de colegul nostru Giggold, și anume uh, această propunere de, de sporire a bugetului pentru Finance uh, Watch. Nu pot fi de acord cu această propunere. În urma raportului pentru anul 2012 a reieșit faptul că această organizație Finance Watch a primit 900.000 de, de euro și este vorba de organizație care de fapt nu a contribuit cu nimic la ușurarea muncii noastre. Deci nu sunt de acord cu, cu sporirea alocării financiare pentru această organizație. Doamna McCarthy dorește să intervină acum. That you don't vote, uh... Sper, stimați colegi, că nu o să dat curs recomandării domnului Langen în acest sens. Ca fondator al Finance Watch, aș dori să vă amintesc că această organizație a fost creată pentru a da posibilitatea cetățenilor și consumatorilor să aibă acces la informații cu caracter financiar, să-i ajute să înțeleagă uh, mecanismele financiare și bugetul lor e nimic pe lângă cele 10 milioane cheltuite de lobby-ul industriei. Nu, trebuie să-i sprijinim pe cetățeni să fie mai bine informați în chestiunile financiare și sper sincer că veți păstra amendamentul și îl veți trece la vot. Numele socialiștilor, raportul din umbră, domnul Hronioc. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord în mare parte cu ce a spus domnul Gigold. Amendamentele pe care le-am propus sunt acoperite de amendamentele de compromis. Îl, îi mulțumesc pentru uh, ce a făcut este vorba despre amendamentul 7705, unde sunt de acord cu McCarthy. Comisia Econ trebuie să își dea seama de faptul că nu există la ora actuală organizații uh, de lobby uh, care să poate duce la pluralitatea acestei experiențe care este necesară. Ne-am dat seama despre acest, de acest lucru în perioada financiară. Este, este important ca um, o astfel de organizație ca Finance Watch să existe. Mulțumesc foarte mult. Din partea alte dau cuvântul domnului Torvald. Not here, sorry. is. Nu este aici. Cineva de la ALDE dorește să intervină? Nu. Atunci, pentru ECR, Musil nu este. Intervine cineva? Nu. Mai dorește altcineva să intervine din partea GUE, domnul Cliti? Äh, da, am și eu două, trei remarci în numele GUE. Fundamental, suntem de acord cu raportul domnului uh, Gigold. Este un uh, raport scurt datorită cerințelor uh, formale și noi am, am încercat în, această, în acest context, prin amendamentele noastre, să Uh, îmbunătățim la calitatea acestui raport și suntem și noi de acord, este un raport foarte, de o foarte bună calitate. Aș dori să subliniez două puncte. Pe de-o parte, uh, situația agențiilor de supraveghere pentru noi este uh, foarte important ca cadrul nostru de reglementare Uh, hotărât de noi să fie uh, monitorizat de agențiile de supraveghere. Deci aceste agenții de supraveghere trebuie să poată să-și îndeplinească uh, sarcinile. Din punctul de vedere al Finance Watch, la începutul acestui mandat legislativ, și noi am fost de acord cu fondarea acestei instituții și motivul pentru care am susținut acest lucru a fost următorul Um, consilieri, um, consilieri în acest sector erau doar uh, persoane active în sectorul financiar. Și am văzut foarte bine că în societatea civilă există prea puține competențe financiare. Și haideți să nu uităm de acest lucru. Este important. Chiar dacă situația este complicată prin uh, această fundație, acest, acesta a fost obiectivul nostru, să uh, Uh, creăm o perspectivă alternativă, să putem discuta toate aceste subiecte financiare din mai multe puncte de vedere. Avem nevoie, drept urmare, de această fundație și vă rog să fiți de acord cu propunerea lui Sven Giegold. Vă mulțumesc. Mr. Clute, Mr. Sven, uh, Mr. Smith. Mulțumim, domnule Clute. Domnul Smith a cerut cuvântul. Aveți primul cuvântul, dar vă rog să fiți concis, pentru că nu mai avem timp foarte mult și după aceea o să-i dăm cuvântul încă lui Island. Mulțumesc că aș dori să spun că sprijin demersul lui Eagle. când am discutat această chestiune a metodei, m-am întâlnit cam cu 200 de reprezentanței domeniului. Nu toți spuneau acest lucru. Însă consumatorii erau destul de puțini. Perhaps rather often with some of these uh, groups. Uh, I... Cred că un astfel de exercițiu este util într-o democrație. În țara noastră îi sprijinim și pe cei care ne critică. Mulțumesc, doamna Luling. Cer scuze. Pe scurt, vă rog. Da, am o remarcă generală. Știți foarte bine că trebuie să facem economii. Și am recurs la o serie de măsuri pe care a trebuit să le luăm. Eu sunt și castor și știu ce probleme ne așteaptă Uh, de exemplu, economisim 30% din fondurile pentru călătorii și acum aruncăm cu bani pe fereastră. Deci, toate aceste uh, persoane, de fapt, și-au uh, acordat niște salarii foarte frumoase și noi ar trebui să îi finanțăm în continuare pur și simplu mergem împotriva liniei generale abordate de Parlamentul European, o linie de austeritate, deci eu nu pot fi de acord cu aruncarea acestor bani pe fereastră. Mulțumim și acum revenim la raportor, la domnul Giggold. Stimați colegi, în primul rând vă mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră. Înțeleg că linia generală de sprijinire a autorităților financiare europene, de supervizare și Eurostatului. Se pare că avem un consens larg aici. E nevoie de un astfel de consens pentru că altfel toate eforturile noastre vor fi în van. Vă mulțumesc prin urmare. Apoi, în ceea ce privește discuția referitoare la cifra menționată, trebuie să vă spun că această linie bugetară nu este una specială pentru Finance Watch, este una deschisă tuturor organizațiilor care nu sunt finanțate de sectorul respectiv. Această inițiativă pe care o finanțăm de 2 ani e utilizată de două organizații distincte. Una dintre ele reprezintă utilizatorii piețelor financiare care nu sunt foarte bine organizați în procesul de legislație financiară. Apoi, estimările privind cheltuielile lobbyiștilor în Bruxelles se ridică la 300 de milioane de euro pe an. Sunt 700 de lobbyiști full-time pe lângă cei care oferă servicii, care reprezintă prestatorii de servicii financiare. De partea utilizatorilor nu este mai nimic, pentru că e foarte greu să adun bani de la 400-500 de cetățeni. E mai ușor să-i aduni de la cei care pot să facă profit influențând legislația. Prin urmare, ce facem noi aici este să stabilim oarecare echilibru, așa cum facem și când e vorba de protecția consumatorilor, mediu, dezvoltare, adesea cu majoritate largă. În materie de servicii financiare n-am avut așa ceva, avem acum, din cauza unei intervin, in, inițiative multipartite. Am creat acest buget cu 2 ani în urmă și sper că acesta va rămâne și pe viitor. De asemenea, aș dori să spun că și Comisia pentru exercițiul financiar actual, Comisia a acordat și un ajutor. A recomandat Parlamentului să se efectueze măsuri preparatorii, pregătitoare. Deci iată și Comisia ne sprijină din acest punct de vedere includerea de cuvinte germane frumoase este oarecum simplist dacă ne gândim la situația actuală și de aceea vă cerem să, vă, să votați în favoarea liniei de buget 6705. Mulțumim, domnule Giggold. Trecem. O să votăm acest raport imediat, însă mai întâi punctul 6 de pe ordinea de zi, anunțurile privind dialogurile tripartite. Omnibus 2, discuțiile au fost reluate pe 10 iulie după o perioadă de 10 luni pentru a se permite efectuarea unei expertize tehnice. E vorba de chestiuni ținând de garanțiile pe termen lung. Propunerile vor reprezenta o bază solidă pentru negocierile ulterioare, însă, în absența unui mandat al Consiliului, nu s-au putut face progrese tangibile. Discuțiile s-au concentrat și pe nevoia unei noi directive referitoare la o nouă dată de aplicare a Solvency 2. În prezent data este 1 ianuarie. Parlamentul a sugerat 1 ianuarie 2016 ca o nouă dată realistă. Comisia ar putea fi de acord dacă această dată n-ar putea fi modificată în directiva Omnibus 2. După întâlnire, Consiliul a informat partenerii că dacă Comisia va propune o directivă care să amâne data pe 2016. Ei vor adopta o astfel de directivă. Comisia urmează să adopte propunerea înainte de finele acestei luni. Următorul uh, dialog tripartit Omnibus 2 va avea loc pe 10, 10 octombrie. În ceea ce privește MIFID, ieri a avut loc un dialog tripartit s-au discutat uh, chestiuni ținând de protecția consumatorilor la următoarea întâlnire 11 septembrie privind directiva referitoare la rezoluția bancară. Am avut o discuție ieri, 3 septembrie, S-a discutat domeniul de aplicare al directivei și demersurile tehnice ale comisiei și documentele de lucru. A doua întâlnire a discutat compromis al președinției privind domeniul de aplicare și chestiuni ce țineau de gestionarea acestui demers. am început discuțiile cu Consiliul privind mecanismul de garantare a depunerilor și directiva respectivă. S-a indicat că se dorește o redemarare a discuțiilor în paralel cu negocierile pe margine celelalte directive privind băncile. Echipele de negociere la Parlamentului s-au întâlnit la începutul acestei săptămâni, s-a propus ca activitatea pe textul lege să înceapă înainte de discuțiile politice și anume la începutul lunii octombrie. Mai târziu, întâlniri comune a acestor două echipe, reprezentanților Consiliului și a Comisiei, vor avea loc pentru a discuta eventuale suprapuneri se va încerca la o adoptare la a doua lectură timpurie, în paralel cu acordul în prima lectură pe marginea directivei privind rezoluția bancară. Nu știu dacă domnul Simon dorește să intervină. Nu, mă bucur că s-au făcut progrese privind această directivă există o marjă de manevră la nivelul Consiliului și asta ne permite să sperăm că în materie de garanția depunerilor, blocajul de la Consiliu va fi depășit. De doi ani e un blocaj. Sperăm acum că sub președinția lituaniană să se facă progrese și dacă totul merge bine, probabil o să putem vota în plenară anul viitor, în februarie. Mulțumim, domnule Simon. Dau acum cuvântul doamnei președinte pentru vot. Pablo. Mai am uh, un mic anunț al președintelui privind uh, situația actuală în SSM și negocierile cu Banca Centrală Europeană. Mai avem o chestiune nerezolvată și anume nivelul de acces pe care Parlamentul European îl va avea când e vorba de procesele verbale ale Consiliului de Supraveghere. Așteptăm încă un răspuns pe această temă înainte de a merge mai departe. SSM urmează să intre la vot în Strasburg, însă deocamdată eu n-am semnat și n-am transmis documentarea care să permită, documente care să permită trecerea la vot. Sper că până la ora 5 în această seară voi putea face acesta. Putem trece la vot. 7 s-a amânat, așa că votăm uh, proiectul de raport al domnului Sven Gigol. Toată lumea este gata. Văd că vă căutați cartele, nici eu nu am, să vedem cum ne descurcăm. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, rezultat strâns, așa că va trebui să verificăm. Se pare că va trebui să votez și eu. Putem, pot, putem deschide votul electronic? A votat toată lumea, închidem votul. Respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, Să verific, cred că se adoptă. A votat toată lumea? E, mai este un vot pentru? Excedentar. Închidem votul. Încă unul pentru. Se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abținere se adoptă, verificăm, verificăm și aici. Încă un vot pentru. E respins. Pentru că e 20 la 20, chiar cu votul suplimentar în fapt pentru. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 13 pentru, vreați să verificăm 12? Sigur, bine, verificăm 12. Așa ca să-l verificăm. Încă un vot împotrivă aici. A votat toată lumea. E respins. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri. Să-l verificăm și pe acesta. Rezultatul a fost strâns data trecută, încă vot împotrivă. A votat toată lumea? respins. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, cred că a fost respins și acesta, dar verificăm. Mai adăugăm un vot împotrivă, a votat toată lumea, închidem votul, e respins, 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu, foarte foarte mână, al de la pentru. Încă un vot pentru. Închidem votul și se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins fost adoptat. Nu, cred, nu, nu înțeleg, Alin, ce te, ce te derutează. S-a adoptat. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți să verificăm 24? Verificăm 24. Mai, mai avem de adăugat un vot împotrivă, e respins. E respins. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final, facem electronic. se mai adaugă un vot la pentru. A votat toată lumea? Sunt două persoane conectate care nu au votat. Se adoptă 23 de voturi pentru, 12 împotrivă, 7 abțineri. Acum amendamentele bugetare. 6700 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6701 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6702 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6703 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6704 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6705 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm aici. 6705. Mai adăugăm un vot la pentru, se adoptă. 6706 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 6714 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, cred că e respins. Încă un vot împotrivă, închidem votul, e respins. 6709 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A fost compromisul 2, 6711 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 6712 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 6713 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și cu aceasta încheiem votul. Pablo, îți predau președinția pentru propriul tău raport. Mulțumesc. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume raportul privind protecția de euro și altor valute împotriva contrafacerilor. Este un aviz responsabil pe fond este libe. Am să prezint argumentația în spaniolă. Reforțare. Principala idee din spatele acestui raport este modernizarea și consolidarea, precum și armonizarea sistemului de sancțiuni pentru falsificarea monedei euro și a altor monede din Uniunea Europeană. Acesta înlocuiește regulamentul 130, 1338 2001 în ceea ce privește armonizarea sancțiunilor. Ideea este să consolidăm uh, combaterea fraudei. Trebuie să ne asigurăm că acționăm împreună cu angajament pentru atingerea acestui obiectiv. Armonizarea în acest domeniu este mai justificată acum decât oricând, dat fiind importanța monedei euro în ceea ce privește integrarea politică și financiară a Uniunii Europene. Dat fiind situația uh, grea de la ora actuală, cetățenii europeni au nevoie de mai multă încredere în Uniunea Europeană. Iată de ce trebuie să protejăm moneda europeană de falsificare în uh, întreaga Uniune Europeană. Vreau să vă spun că amendamentele înaintate au ca scop uh, asigurarea mijloacelor necesare tuturor statelor membre de cooperare prin mecanismele de cooperare necesare. Vreau să vă spun că doresc să existe consecvență între acest raport și alte rapoarte ECON care se ocupă de aceste subiecte. Se dorește asigurarea faptului că toate statele membre conlucrează. Amendamentele mele se îndreaptă în mai multe direcții. Uh, una se referă la publicarea condamnărilor pentru a garanta sancțiuni eficiente și disuasive. Am dorit să includ și caracterul proporțional al sancțiunilor în conformitate cu principiile fundamentale al proporționalității și subsidiarității. Am înaintat amendamente care doresc asigurarea unui domeniu de aplicare larg se, care să includă și uh, bancnote și monede, al căror proces de falsificare nu a fost definitivat. Să intre aici și alte monede, în afară de moneda euro. Am propuneri și în ceea ce privește uh, propunerea, în ceea ce privește producerea de, de bancnote și, și monede falsificate care sunt în curs de fabricare. Uh, acum aș vrea să vorbesc despre Uh, transmiterea de bancnote și monede suspectate. Să dau cuvântul raportorilor din umbră, din partea socialiștilor. Doamna Ferreira, care nu este aici, dorește să ia cineva cuvântul din partea socialiștilor? Vă rog. Yes. Uh, apologizes from uh, îmi cer scuze în numele doamnei Eliza Ferreira, care are alte angajamente. O să vorbesc în numele ei. Mulțumesc domnului raportor pentru activitatea sa pe marginea proiectului de aviz. Sunt de acord cu domnia sa. Propunerea comisiei uh, este binevenită. Con falsificarea monedelor, de care moneda euro, subminează încrederea în aceste monede. sancționarea acestor fapte garantează refacerea încrederii, iar armonizarea în acest domeniu este, în domeniu este binevenită. Vom avea acum um, sancțiuni în toate cele 28 de state membre, um, pedepse cu închisoarea și uh, instrumente de anchetă Cred că, acest, că se îmbunătățește propunerea comisiei prin acest aviz, prin uh, publicarea condamnărilor și prin uh, incriminarea procesului de falsificare care nu a fost definitivat, precum și procesul de falsificare a altor monede decât moneda euro. Nu voi înainta amendamente semnificative sunt în mare parte de acord cu poziția raportorului. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul doamnei Gular din partea Libe. Mulțumesc, domnule președinte. O să analizez propunerile mai amănunțit. Cred că amendamentele se îndreaptă în direcția cea bună, dar aș dori să fac o propunere, fiindcă cred că pierdem din vedere principalul obiectiv. Pablo? Avem un text foarte frumos în ceea ce privește protecția penală a monedei de euro, dar dacă am vrea să combatem într-adevăr uh, falsificarea, ar trebui să, să eliminăm bancnotele de 500 și 200 de euro, fiindcă uh, acestea sunt pur și simplu o incitare la fraudă, indiferent dacă sunt falsificate sau nu. Și am văzut când am deschis uh, sertarele lui Ben Ali, avea acolo teancuri de uh, hârtii de 200 și 500 de euro poate că nu e cea mai bună soluție juridică intra unui amendament la text, dar poate ar fi mai, poate am putea să ne gândim la posibilitatea uh, de a face ceva în acest sens, să, să scoatem din circulație aceste bancnote pentru a descuraja falsificarea. Din partea verzilor, domnul Lamberts. Nu știu dacă să vorbesc engleză sau franceză. Haideți să vorbesc și franceză. Domnule președinte, îl înlocuiesc pe, domn, pe colegul Tavares astăzi cu o intervenție foarte complexă. Noi nu vom înainta amendamente, ne mulțumește acest raport. Sunt într totul de acord cu ce a spus uh, Silvin în legătură cu bancnotele uh, cu sume mai mari uh, de 200 și 500 de euro. Cine are nevoie de uh, astfel de bancnote? Eu, sincer să fiu, n-am, nici n-am avut în portofel vreodată uh, aceste bancnote mari. Cred că cei care au nevoie de ele sunt nu neapărat cele mai cinstite persoane. Mulțumesc. Acum de la ECR are cuvântul domnul Fox. Mulțumesc, domnule președinte armonizarea propusă de comisie ar uh, ajuta recunoașterea reciprocă a deciziilor judecătorești și a interpretarea uh, penală a, în instanță a, pentru țările care folosesc moneda euro, dar nu sunt de acord cu reglementarea detaliată a sancțiunilor minime pentru de la articolul 5 al directivei, fiindcă mi se pare că se încalcă principiul suveranității. Mă îngrijorează și articolul 11 Uniunea Europeană nu are competențe de a forța statele membre să adere la un tratat sau, uh, sau, să, în, sau să interzică uh, rezilierea unui tratat. Uh, acesta fiind spuse, o să colaborez cu raportorul. Mulțumesc foarte mult, domnule Fox. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Acum uh, o să răspund în spaniolă, dacă îmi permiteți, calitate de raportor. Mulțumesc tuturor pentru contribuții. O să țin cont de acestea. Și o să încerc să, să pun în practică propunerile dumneavoastră prin amendamente. Vreau să fac câteva observații privind uh, bancnotele de 200 și de 500 de euro. Ce a, ce a spus doamna Gulard? Dumneavoastră ați exprimat îngrijorări pertinente, dar problema bancnotelor de 200 și 500 de euro uh, nu este neapărat una de contrafacere. Este mai mult o problemă în ceea ce privește spălarea de bani. Sfera de aplicare a acestui raport uh, se referă strict la falsificarea monedei euro și al altor, altor uh, monede din Uniunea Europeană. Chiar dacă îngrijorarea pe care ați ridicat-o dumneavoastră este uh, una pertinentă, nu cred că își are locul în acest raport, fiindcă, așa cum am spus, este vorba despre uh, falsificarea uh, banilor aici, nu despre spălare de bani. Acestea fiind spuse, sunt gata să discut uh, cu dumneavoastră uh, și cu domnul Lambert, că și dumneavoastră v-ați exprimat îngrijorări în acest sens și sunt sigur că vom ajunge la un compromis. Termenul pentru amendamente îl reprezintă data de 10 septembrie. Pe 24 septembrie vom analiza amendamentele, iar votul va avea, la, va avea loc la ECON în aceeași zi, pe 24 septembrie. Comisia competentă pe fond va vota pe data de 3 octombrie, iar votul în plenară nu, nu a fost încă stabilit. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre acordarea unei garanții a Uniunii Europene Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiunile de finanțare care sprijină proiectele de investiții în afara Uniunii Europene. Raportor este domnul Hans-Peter Martin, căruia îi dau cuvântul. Well, Thank you, Mr. Bowles, uh, because... Uh... Vă mulțumesc, domnule Bowles. Încă nu v-ați uh, schimbat calea cu numele. Da, am înțeles acum greșeala. Vă mulțumesc pentru că îmi dați această ocazie de a vă prezenta acest avis scurt și aș dori să mulțumesc uh, secretariatului și în mod special lui Johannes Raps, asistentului meu, uh, alături de mine, care a lucrat excelent chiar și în condiții, condițiile vacanței de peste vară. Sper că această muncă va fi apreciată și de colegi. Voi fi foarte succint și voi continua în uh, germană, dacă îmi permiteți. Despre ce este vorba? Este vorba de garanții din partea Uniunii Europeană pentru anumite pierdere ale băncii europene de investiții rezultate din operațiunile de finanțare din exteriorul Uniunii Europene. Este vorba de continuarea unui program mai vechi. Punctele importante pentru noi în acest aviz se referă în primul rând la riscul uh, speculativ și aici uh, este vorba de amendamentul 7 înaintat de mine. Conform Comisiei uh, Europene se încurajează finanțarea unor asemenea riscuri și recurgerea la instrumente de capital. Aici doresc să intervin pentru a ne asigura că nu se asumă niște riscuri uh, Uh, care nu sunt necesare și apoi în următorul domeniu, uh, standardele de raportare consider că Banca Europeană de Investiții trebuie să raporteze în mod concret anumite acțiuni, mai ales când vine vorba de colaborarea cu unele instituții de creditare locale. Cred că aceste, aceste colaborări trebuie să fie definite mai clare și apoi uh, în cadrul uh, listei de... Mm, un, trebuie să avem o listă foarte clară cu beneficiarii acestor uh, investiții. Și apoi, în legătură cu institu, institu, instituțiile locale de creditare, am văzut în ultima vreme că institutele de creditare locale cu care uh, colaborează Banca Europeană de, Insti- de Investiții au niște comisioane foarte mari, o situație care cred că trebuie evitată. Deci, investițiile trebuie să meargă la beneficiari uh, și nu să se transforme în comisioane pentru anumiți actori. Apoi, un alt domeniu, schimbările climatice. Și aici Comisia Europeană spune că cel puțin 25% din buget trebuie să meargă înspre combaterea schimbărilor climatice și adaptarea la schimbările climatice. Eu consider că trebuie să mergem puțin mai uh, departe și să definim foarte clar care sunt criteriile de climă. Eu sunt convins că de exemplu, nu putem permite finanțarea unor uh, centrale nucleare. Deci, criteriile trebuie să fie mai clare din acest punct de vedere. Și apoi, ultimul punct la care doresc să mă refer se referă la sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. Din punctul meu de vedere, trebuie să ne asigurăm că în urma unor uh, finanțări ale Băncii Europene de Investiții nu se ajunge la relocarea, la mutarea locurilor de muncă din Europa înspre alte părți uh, de pe glob. Vă mulțumesc, domnule Martin, și acum, în numele PP-ului, dau cuvântul domnului Stolojan, raportorul din umbră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, doresc să mulțumesc raportorului pentru munca sa. Voi fi foarte succint. sunt de acord cu acest raport. Este foarte important ca Banca Europeană de Investiții să poată să-și continua activitatea în stat din afara Uniunii Europene. Este important să, ca Banca Europeană de Investiții să-și păstreze statutul de AAA, astfel încât aceste credite acordate țărilor terțe să se bucure de o rată de dobândă cât mai uh, joasă posibilă. În legătură acum cu proiectul de aviz, vom fi de acord cu majoritatea amendamentelor propuse, însă cred că trebuie să discutăm anumite puncte mai mult în cadrul grupului nostru politic. Este vorba de amendamentul cu numărul 3 legat de nefinanțarea sectorului uh, centralelor uh, nucleare și depozitarea rezidurilor nucleare. Trebuie să discutăm mai mult acest subiect în grupul nostru politic și să ajungem la o concluzie. Apoi, amendamentul 4 finanțarea Băncii Europene de Investiții, care nu ar trebui să contribuie la um, realocarea locurilor de muncă în afara Uniunii Europene. Desigur, nu ne dorim ca locurile de muncă din Europa să migreze în exterior, însă nu înțelegem cum ar putea include Banca Europeană de Investiții în propriile sale politici acest obiectiv. Există și un alt punct care nu se regăsește în proiectul de ci în anexa numărul 3, care conține lista de țări eligibile pentru asemenea garanție, în această listă se regăsește și Armenia și ținând cont de faptul de, de, de ce s-a întâmplat cu decizia legată de aderarea Armeniei la acordul din care face parte uh, Rusia și Kazakhstan și a respins și respingerea acordului de asociere la Uniunea Europeană, cred că trebuie să ne gândim dacă Armenia are ce căuta în, pe această listă. Vă mulțumesc, domnule Stolojan. Socialiștii nu sunt reprezentați la această discuție nici din partea ALDE nu avem reprezentanți și presupun că în numele verzilor acum domnul Lambert va interveni. Oare cum ați putut uh, ghici? Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Am câteva lucruri de spus uh, pe marginea acestui raport. Mulțumesc lui Hans-Peter Martin. Vom fi de acord cu mm, amendamentele dumneavoastră, dar cred că vom încerca să consolidăm unele dintre acestea. Primul uh, lucru la care doresc să mă refer este tipul de proiecte finanțate de Banca Europeană de Investiții. Este vorba de proiecte atât în Uniunea Europeană cât și în exteriorul acesteia. Haideți să, să recunoaștem care este realitatea. Când vine vorba de proiecte energetice, băncile normale spun că este vorba de proiecte foarte complexe și nu ne putem asuma riscurile aferente. Deci băncile vor spune întotdeauna că pot gestiona riscurile legate de lucruri cunoscute. Și aud în continuare că există, există bănci care consideră că un parc eolian offshore reprezintă o noutate completă și nu doresc să se implice în finanțarea unui asemenea proiect. Ar finanța mai degrabă un proiect de construire a unor centrale termice care în care funcționează pe carbun și așa mai departe. Și ce doresc să spun este că tehnolo- tehnologia de secol 19 și 20 ar trebui să fie finanțată de bănci normale. Nu putem să ne așteptăm ca Banca Europeană de Investiții să aibă aceeași abordare. Noi ne dorim să avem o, un plan de depășire treptată a acestei situații. Nu nu trebuie să reducem. Uh, deci ar trebui să spună următorul lucru. Lucrurile vechi nu vor fi finanțate de Banca Europeană de Investiții, pentru că Banca Europeană de Investiții operează cu finanțe publice și acești bani publici ar trebui să reprezinte un catalizator înspre schimbare. Deci ne dorim un plan de renunțare treptată la energiile neregenerabile și ne dorim ca treptat, treptat Banca Europeană de Investiții să se, con- să se concentreze pe această tranziție energetică. Acesta este primul punct important pentru noi. În al doilea rând, am dorit să existe o coerență cu articolul 22 din tratat, referitor la obiectivele de politică externă și în acest punct de vedere sunt de acord cu cele spuse de domnul Stolojan. Și, și anume, dacă anumite state decid că le este mai bine să se îndepărteze de relațiile cu Uniunea Europeană, foarte bine, au libertatea de a face acest lucru, însă atunci de ce ar trebui să continuăm să finanțăm proiecte în statele respective? Și, în fine, este vorba de o veche cerere a noastră a verzilor. Noi considerăm că Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare nu trebuie să mai funcționeze în continuare și uh, sarcinile acesteia ar trebui să fie preluate de Banca Mondială și de Banca Europeană de Investiții și mi se pare într-adevăr ciudat că atât Consiliul cât și Comisia păstrează în continuare instituții care nu aduc uh, nicio valoare adăugată. Și sunt cu totul de acord cu dumneavoastră. Știți că avem aceeași părere ca și dumneavoastră, însă dacă dorim, dacă dorim să fim credibili ca cei care suntem responsabili cu cheltuirea banului public, ar trebui să raționalizăm cât mai mult uh, cheltuielile. Și mai avem foarte multe de făcut, chiar și Parlamentul European mai are multe de făcut și noi ar trebui să ne simplificăm mai mult cheltuielile interne. Vă mulțumesc pentru că am dat ocazia să, spunem acest, să spun acest lucru. Cred că doar așa putem obține resurse suplimentare pentru Uniunea Europeană. Dacă nu vom face acest lucru, vom fi percepuți ca cineva care își apără întotdeauna doar propriile interese. Vă mulțumesc, domnule Lambert. Și acum în numele ECR dau cuvântul domnului Fox. Vă mulțumesc, domnule președinte. Colegul meu, Ivo Strajcek, nu poate fi alături de noi și, dacă îmi permiteți, uh, voi citi cele transmise de domnul Strajcek. Dumnealui îi mulțumește lui Hans-Peter Martin pentru munca sa pe marginea acestui dosar. Uh, propunerea soluției trebuie salutată pentru că Banca Europeană de Investiții trebuie să poată finanța mai bine proiectele din uh, afara Uniunii Europene, mai ales în uh, cadrul parteneriatului estic și uh, sudic. Uh, la fel ca domnul Stolojan, avem anumite îngrijorări legate de amendamentul 3 și 4. În general, sprijinim operațiunile de finanțare ale Băncii Europene de Investiții în interiorul și exterior, exteriorul Uniunii Europene. Cred că aceste finanțări ar trebui să fie orientate mai mult înspre rezultate și ar trebui să se concentreze mai mult pe întreprinderi mici și mijlocii proiectele finanțate trebuie să contribuie, trebuie să fie viabile din punct de vedere economic și să, să fie durabile din punct de vedere economic. Pe pagina de internet al Băncii Europene de Investiții ar trebui să fie regăsite informații relevante despre beneficiarii um, acestor garanții. În plus, ar trebui să existe informații legate de criteriile de eligibilitate, trebuie specificate, numărul de credite acordate, care sunt sectoarele finanțate și așa mai departe. În plus, finanțarea acordată de Banca Europeană de Investiții trebuie să asigure un mix energetic uh, adecvat care să asigure lanțul de furnizare energetic pentru Uniunea Europeană și aștept cu nerăbdare colaborarea cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc, domnule Fox. Înțeleg că nimeni altcineva nu mai dorește să intervină. Drept urmare, dau cuvântul înapoi uh, raportorului domnul Martin. Vă mulțumesc. Doresc să, mulț- să mulțumesc în mod special domnului Lambert, care tocmai pleacă pentru abordarea dumnealui foarte constructivă și voi încerca să contopesc uh, poziția dumneavoastră cu celelalte poziții Însă aș dori să aduc aminte celorlalți uh, colegi că ar fi bine să țină seama de cele spuse de domnul Lambert. Dacă obiectivul nostru strategic comun nu este să privim înspre viitor, să ajungem cât mai repede la renunțarea treptată la anumite tehnologii, um, cred că cam atât am avut de spus până acum. Din păcate, poziția socialiștilor este uh, neclară, însă uh, sunt sigur că vom reuși să găsim o poziție comună între noi. Vă mulțumesc, domnule Martin. Termenul de depunere a amendamentelor este dată de 19 septembrie la ora 12. Discutarea amendamentelor va avea loc pe data de 14 octombrie pe aceeași dată uh, va avea loc și votul în comisia noastră, apoi votul din Comisia pentru Bugete va avea loc pe data de 17 octombrie. Încă nu s-a stabilit, încă nu s-a confirmat data pentru votul din ședința plenară. Următorul uh, punct de pe ordinea de zi, chestiuni diverse, aici, diverse, aici nu avem nimic și întâlnirea noastră se sfârșește. Următoarea reuniune va avea loc pe data de 16 septembrie, de la ora 15 la ora 18.30 și apoi marți 18 septembrie de la 9 dimineața până la 12.30 și de la 15 la ora 18.30. Vă mulțumesc tuturor!